Bun, haideți să începem. Punctul 1 de pe ordinea de zi. Vă propun câteva modificări. Punctul 8 ar trebui să se amâne. Wildlife Sustainability. Apoi pe 24 la Strasburg am hotărât să mai discutăm o dată cu serviciul juridic și vă propun să facem acest lucru mâine la ora 15, imediat după discuția cu parlamentarii din parlamentele naționale și după aceea să avem discuția cu raportorul cu privire la următoarea procedură din um, procesul CETA. Pentru ca să avem suficient timp în acest sens, vă propunem ca punctele 19 și 20 să fie amânate. Ă, se opune cineva? Există obiecții? S-ar părea că nu. Atunci am și hotărât. Punctul 2. O problemă de, pro de protocol Dacă până la sfârșit nu există până la sfârșitul ședinței nu există obiecții, vă propun ca minutele um, fostei reuniuni din octombrie să fie adoptate. Să ajungem la punctul 3, uh, comunicările președintelui. Ca de obicei, vă atrag atenția asupra faptului că această ședință este transmisă pe internet în direct. Sunt sigur că se uită multă lume de la Ljubljana până la Luneburg și Lisabona Deci să țineți cont de acest lucru, suntem înregistrați. Văd în notele mele că ar trebui să vă amintesc și să nu vorbiți prea repede. Vă amintesc că am fost și în Bangladesh, urmează să ni se povestească despre această vizită. Vom vorbi și despre Environment Goods Agreement, care este în 18-a etapă. Urmează și o reuniune ministerială pe 3 și 4 decembrie. Și din ce am auzit eu uh, pe holuri, lucrurile arată bine și este posibil ca până la sfârșitul anului să existe deja un acord. Să trecem la punctul 4. Negoci negocierile în trialog. Avem o veste foarte bună. Pe 22 noiembrie la Strasburg am reușit să finalizăm negocierile cu privire la mineralele din zone de conflict. În acest sens, aș vrea să îl felicit în special pe domnul Iuliu Winkler raportorul nostru, care a depus o muncă excepțională și întreaga echipă de negociere um, a lucrat foarte bine. Felicitări tuturor! Am obținut un rezultat absolut minunat și, în sfârșit, avem un regulament obligatoriu pentru cele patru minerale de la mină și până la topitorie și chiar mai departe. În plus, există reguli procedurale realiste și ne bucurăm foarte mult de acest lucru. Și sperăm să se înceapă deja lucrul la acest cadru legislativ pentru că s-a făcut un pas foarte important avem un act legislativ foarte important care este foarte eficace pentru persoanele care trăiesc în zonele de conflict. Deci, practic, iată, am reușit să avem o politică comercială orientată spre valori. Și vă dau cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Nu sunt sigur că merită atât de multe felicitări, dar oricum este clar că trebuie să felicităm echipa de negociere, raportorii din umbră, pentru că am avut o cooperare, uneori dificilă, dar oricum foarte constructivă. Am reușit să ajungem la un acord bun și cred că acest lucru se datorează numai uh, cooperării extrem de bune și faptului că echipa de negociere s-a prezentat unită în fața Consiliului. Pe scurt, domnule președinte, Am să vă spun câteva dintre elementele cheie ale acordului, n-am să le și explic evident, dar vreau doar să le enumăr. În primul rând, due diligence obligatoriu. Există și un număr de angajamente în acest sens pentru părțile um, implicate și există și un angajament politic foarte important Există elemente de protecție ale IMM-urilor pentru că importatorii de volume mici sunt excluși de la obligațiile prescrise. Avem o recunoaștere a schemei de due diligence ca principiu global, deci practic acest lucru implică cooperarea tuturor părților implicate în proces. Avem și um, liniile orientările OCDE tot ca indicator global și, nu în ultimul rând, Parlamentul s-a asigurat de mai multe ori că măsurile suplimentare, că se vor aplica măsuri suplimentare, măsuri adiționale, astfel încât Comisia să raporteze Parlamentului la intervale regulate, așa cum și trebuie să se facă în domenii atât de importante. Încă o dată vă mulțumesc pentru cooperare, pentru um, vorbele de bine și mulțumesc și colegilor din comisie și personalului administrativ pentru cooperare. Mulțumim foarte mult. Raportorul este foarte important întotdeauna, deci vă mulțumim foarte mult pentru activitate. După acordul din 22 noiembrie, Urmează ca Consiliul să hotărească în Coreper pe 7 decembrie să discute această problemă și sper ca um, rezultatul să fie acceptat de Consiliu. În general, președinția Consiliului are suficientă autoritate pentru a impune un astfel de acord. Există și unele excepții, de exemplu statisticile de export transport, acolo în trialog am ajuns la un compromis, dar Consiliul până la urmă nu a confirmat acest compromis. Să sperăm că nu se va întâmpla acest lucru în acest caz. Deci pornim de la ideea că pe, 17 de, pe 7 decembrie Coreper va aproba acordul și sperăm să primim și o scrisoare de confirmare a acestui acord pentru ca să ne continuăm și noi activitatea. Poate că în ianuarie vom putea vota în INTA și eventual în martie în plen, așa că sper ca în primul sfert al anului 2017 să se adopte și actul legislativ încă o dată, este un element foarte important pentru o politică comercială bazată pe valori, care se concentrează pe uh, lanțurile creării de valori și acest lucru este foarte important în noua epocă în care trăim. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci închei acest punct de pe ordinea de zi și ajungem la punctul 5. Delegația ad hoc în Bangladesh. Stimați colegi, stimate colege, am hotărât să avem o misiune de fact-finding uh, pentru constatări în Bangladesh, în domeniul uh, producției de textile. Bangladesh reprezintă în topul exportatorilor de textile la nivel mondial locul 2 85% din exporturile Bangladeshului sunt textile și din aceste 85%, 60% intră în Uniunea Europeană, așadar um, Europa reprezintă partenerul comercial principal al Bangladeshului în sectorul textil. Iar dată fiind această importanță economică și, pe de altă parte, date fiind și problemele despre care vorbim mereu în legătură cu siguranța la locul de muncă, incendiile, drepturile um, lucrătorilor, am înțeles că trebuie să evaluăm din nou situația. A existat o delegație care a stabilit anumite etape, uh, de exemplu, um, punerea în aplicare a Global Compact, a pactului global cu privire la uh, tragedia de la Ransa Plaza, Plața. Și pe de altă parte, s-au discutat și pașii care, au, care trebuie făcuți pentru a se modifica condițiile de lucru din Bangladesh. Este un moment foarte important. Este vorba despre pactul acord, care reprezintă um, o înțelegere obligatorie între 220 de um, firme din Europa și din afara Europei care cumpără uh, produse din Bangladesh și care au um, încheiat acest acord cu guvernul Bangladeshului pentru a se îmbunătăți condițiile de muncă. Am discutat acest lucru cu prim-ministrul și cu ministrul comerțului. Am vizitat două fabrici. Una dintre ele este Uh, standard, uh, etalonul aur, cum s-ar spune, pentru uh, condițiile bune de lucru și, pe de altă parte, și o fabrică care a fost verificată de inspectori în cadrul acordului și în care s-au făcut diversi pași pentru îmbunătățirea situației. Acesta este cel mai bun lucru care s-a obținut prin acord. 1700 de fabrici au fost inspectate și pentru fiecare fabrică s-a pus la punct un plan prin care să um, se hotărască unde trebuie să fie ușile antifoc, uh, unde trebuie să fie ieșirile de incendiu și uh, cum se va face verificarea um, rezistenței clădirii. Este vorba practic despre 1700 uh, de fabrici din 5600 este doar un început, clar nu s-a acoperit tot, dar oricum când expiră acest acord, care are o durată de expirare de 5 ani, adică în 2018, uh, va trebui să uh, găsim o altă metodă de a continua colaborarea pentru că aceasta trebuie să continue. Am discutat cu, și cu societatea civilă și cu guvernul din Bangladesh în legătură cu situația generală a drepturilor lucrătorilor, deoarece eu sunt um, ferm convins că sindicatele libere sunt cea mai bună metodă de a acorda uh, drepturi lucrătorilor. De aceea, este foarte important să se adopte acte legislative privind drepturile lucrătorilor și asociațiile de lucrători pentru ca să existe sindicate uh, ale lucrătorilor. Problema este că acum există 7200 de sindicate în Bangladesh care în general sunt uh, individuale pentru fiecare firmă și numai în sectorul textil există circa 30 de asociații de astfel de sindicate. Oricum ar fi, uh, cred că s-au făcut pași pentru a se îmbunătăți situația. În discuțiile noastre a fost foarte important și faptul că guvernul din Bangladesh vrea să stabilească zone de export din ce în ce mai numeroase. În prezent există 9 și ar, guvernul ar dori să creeze până la 100 pentru ca pe de o parte să atragă investitori străini și pe de altă parte uh, să îmbunătățească producția proprie pentru export, re- rezultatul fiind și, um, ca un detaliu spun, uh, aș vrea să vă spun și faptul că nu se ține cont însă și de dreptul muncii foarte mult în aceste zone și el nu ar trebui să se aplice, lucru care nu ne place deloc. Ce am mai discutat, dragi colegi, are de-a face cu um, ce va fi dacă Bangladesh continuă să se dezvolte um, să se dezvolte așa și își va pierde statutul de țară cea mai puțin dezvoltată. După cum știți, aceste țări din Organizația Mondială a Comerțului au dreptul să exporte în Europa um, produse fără contingente și uh, taxe vamale, uh, și acest lucru este foarte important pentru Bangladesh. Apoi, dacă e să vorbim despre GSP+, există 27 de convenții care trebuie să fie ratificate și puse în aplicare și aceasta nu până în 2021, ci acum, mai ales pentru că ele sunt importante pentru drepturile lucrătorilor. Nici acest lucru nu este simplu, deoarece, pe lângă problema îmbunătățirii um, condițiilor um, siguranței lucrătorilor, este vorba în general despre dreptul la opinie, um, drepturile omului, pentru că și aici, în acest domeniu, există în Bangladesh probleme mari. În general, libertatea de opinie este foarte limitată și siguranța persoanelor la fel. Deci și aici trebuie să solicităm pași care să îmbunătățească situația pentru că dacă Bangladeshul își pierde um, situația de LCD, Uh, și trece la GSP+, Plus, uh, acestea, uh, situația să fie în continuare bună. Concluzia este că unii văd paharul pe jumate plin, alții văd paharul pe jumătate gol. Este clar că paharul oricum nu este cu totul plin, iar noi trebuie să continuăm să facem eforturi pentru a umple paharul și trebuie să ne folosim de relațiile comerciale pe care le avem pentru a îmbunătăți situația um, drepturilor lucrătorilor și drepturilor omului în general. A fost o activitate foarte intensă, am uh, aflat foarte multe lucruri, foarte multe informații. Mulțumesc în special delegației U.N. Bangladesh. Aceasta ne-a susținut uh, foarte activ, ne-a însoțit și uh, ne-a asigurat siguranța la fața locului. Așa că iată că ne-am întors uh, cu toții teferi și nevetemați. Asta am avut de spus despre delegația în Bangladesh. Aveți întrebări sau observații? S-ar părea că nu. Atunci închidem punctul 5 veți primi, evident, și o informare în scris cu privire la activitatea delegației. Să trecem la punctul 6. Se pare că ne-am mișcat prea repede, dragi colegi. Invitații noștri vin la ora 3 și jumătate. Atunci am să întrerup ședința 5 minute. put in comparison with the Liebe Kolleginnen und Kollegen, Stimați colegi, iată că ne continuăm ședința, dar înainte să deschidem punctul 6, aș vrea să revin la punctul 1. Am hotărât să adoptăm eh, ordinea de zi cu o modificare și anume mâine de la 5, ora 15 ar trebui să discutăm cu serviciul juridic. Tocmai mi-am fost informat că serviciul juridic nu va putea să pună la dispoziție o poziție până mâine la ora 15, așa că nu cred că mai are rost să mai avem această discuție mâine la 15 cu serviciul juridic, deci uh, propun să amânăm acest punct pentru data de 5 decembrie la următoarea ședință, pentru ca mâine să începem la ora 15 cu discuția direct cu raportorul, urmând să menținem și cele două, celelalte două puncte pe ordinea de zi, cele două pe care vroiam să le amânăm. Aveți obiecții? S-ar părea că nu. Domnule Büchner, vă rog. S-ar putea, vă rugăm, să primim o schiță a documentului de la serviciul juridic? Ar fi o discuție mult mai bună. Da, da, într-adevăr, oricum asta am vrea să facem. Am să vorbesc cu serviciul juridic astfel încât imediat ce serviciul juridic are ceva, orice, scris, să ne dea și nouă. Deci iată că am mai modificat încă o dată ordinea de zi, așa că mâine vom proceda după cum am spus și de la ora 15 avem discuția cu raportorul. Să trecem acum la punctul 6. Un punct foarte interesant. Dragi colegi, iată că avem parte de un punct mai deosebit și foarte special de care eu mă bucur foarte mult pentru că iată că intrăm în contact cu tineri europeni care ne vor spune ideile lor despre viitorul Uniunii Europene și politicii europene. În mai la Strasburg s-a organizat uh, o conferință de mari proporții, European Youth Event, în care au participat uh, peste 7500 de tineri europeni și au discutat diverse aspecte uh, ale politicilor europene, inclusiv aspecte care țin de partea comercială. De aceea acest lucru este foarte interesant și pentru noi și acum rezultatele acestei conferințe de proporții se discută cu noi, cu eurodeputații. Pe 7 septembrie, toți colegii au primit un text în care erau enumerate uh, rezultatele. Ați primit acest text în engleză, franceză și germană. așa că sper că sunteți și pregătiți pentru această discuție. Această discuție nu are loc doar în Comisia INTA, ci în um, încă nouă comisii și mă bucur foarte mult că avem această discuție cu tinerii cu privire la ce părere au ei despre viitorul Uniunii Europene. Avem trei reprezentanți care sunt prezenți astăzi. În plus, avem și posibilitatea de a discuta cu alți reprezentanți pe Twitter și vedeți că avem un ecran pe care putem să citim comentariile și întrebările din exterior. Mica noastră audiere are ca subiecte comerțul echitabil, comerțul pentru toți și TTIP. Acestea sunt niște probleme de actualitate care se discută și la noi. Așa că acum urmează să ne prezinte tinerii ideile lor, iar noi practic le vom prelua, le vom comenta, le vom dezbate scopul fiind ca fiecare dintre reprezentanți, fiecare dintre cei trei tineri să facă două propuneri de idei, iar noi să discutăm, să respingem sau să aprobăm aceste două propuneri de idei. Avem foarte mult timp. Avem și noi posibilitatea de a reacționa spontan Totuși, am să vă rog să vă limitați la două minute de fiecare dată când luați cuvântul, pentru ca discuțiile să fie cât mai interactive. Am să-i prezint acum pe cei trei reprezentanți ai tinerilor. În primul rând, Yentel Williams. Bine ați venit! Are naționalitate dublă din Marea Britanie și Trinidad și Tobago. Studiază economia politică și s-a specializat în relațiile UE-ACP. Așadar, cred că este specialistă și în domeniile care ne interesează. Are diplomă de la King's College din Londra și are și diplomă postgraduate de la, de la Bruges. După cum văd eu, are și titlul de campion din Commonwealth. Bine ai venit! Helen Rapp are 19 ani, studiază economie la Viena, este militant în uh, Parlamentul pentru Tineri, Parlamentul European pentru Tineri, European Youth Parliament, în special pentru Comisia ITRE și este și ambasador în domeniul educației, ambasador al tinerilor în domeniul educației, având experiență și în domeniul serviciilor financiare, mai ales în Austria, dar și la nivel internațional. Bine ați venit! Urmează Pricitova, student la medicină în anul 5, pe care îl interesează foarte mult politica în domeniul sănătății la nivel internațional. și care dorește să vadă și care poate fi legătura dintre natură și comerț și domeniul sănătății. Deci iată că TTIP reprezintă un subiect foarte important pentru acest invitat. În plus, În Estonia se luptă pentru drepturile comunității LGBT. Și este și director regional al IFMSA, Federația Internațională a Asociațiilor Studenților la Medicină. Bine ați venit! Vă propun așadar să începem. Primele idei ar trebui să aibă de-a face cu prima parte a audierii și anume comerțul echitabil, iar primul reprezentant care va lua cuvântul ar trebui să fie Helen Rab. Două minute, vă rog. Thank you. Dear members of the European Parliament. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, eu propun să avem o legislație obligatorie pentru întreprinderi în ceea ce privește protecția consumatorilor. Companiile europene ar trebui să fie responsabile din punct de vedere social pentru întregul lanț de producție și comercializare. Asta înseamnă un salariu minim pentru lucrători și protecție pentru aceștia. Ceea ce eu îmi doresc este să avem o legislație obligatorie și nu un sistem pe bază voluntară. Comerțul echitabil a fost unul dintre subiectele cele mai discutate la evenimentul nostru al tinerilor și evident că importanța acestui subiect nu a făcut decât să crească în ultimii ani și este deosebit de important mai ales pentru tânăra generație. Și una dintre problemele principale pe care poate o cunoașteți este că acești producători, mai ales în domeniul cafelei, spre exemplu, primesc niște prețuri foarte reduse. Și pentru a pune capăt acestei situații, Uniunea Europeană ar trebui să lucreze în așa fel încât să se asigure că se introduce conceptul acesta de comerț echitabil peste tot la nivel industrial și că aceasta nu duce la o situație de criză pentru producători. Consumatorul, evident, în momentul în care trebuie să aleagă în magazin un produs, îl alege de obicei pe cel mai ieftin. Și cred că ar trebui să convingem brandurile și să-și schimbe această politică și să preia această idee de calitate înainte de cantitate, în așa fel încât să avem un comerț echitabil. De multe ori, anumite produse, spre exemplu vestimentare, au fost, uh, au fost criticate pentru că nu sunt suficient de la modă și au fost uh, produse uh, în condiții nu foarte clare. De aceea ne-am dorit ca la nivel de Parlament European să existe o legislație în acest domeniu, în așa fel încât să se poată îmbunătăți oferta de produse cu această etichetă de comerț echitabil, în așa fel încât să se susțină întregul lanț uh, comercial. I come to you with a proposal for a more sustainable process of globalization. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de globalizare și întrebarea este că, uh, întreprinde, dacă întreprinderile sunt la înălțimea standardelor Evident, există în momentul de față anumite coduri de conduită care trebuie să fie uh, urmate de uh, furnizori și de anumite întreprinderi. Ceea ce cerem noi astăzi este, eu mai întâi cred că ar trebui să avem un adevărat uh, cont de conduită pentru standarde, să fie obligatoriu, cu proceduri de monitorizare, cu un minim, un set minim de prevedere în domeniul protecției sociale, medicale și așa mai departe și să se aplice de-a lungul întregului lanț Uh, în așa fel încât uh, acele companii care nu au sau uh, au un set de prevederi care nu sunt la înălțime, astfel ne permite să ne asigurăm că toate aceste criterii vor fi realizate, vor fi respectate. Și cred că asta se poate face prin publicarea acestor informații de-a lungul întregului lanț de producție și comercializare. Și mai mult decât atât, Cred că practicile durabile de producție, de asemenea, trebuie să uh, fie susținute și acest lucru se poate face prin uh, introducerea unui caracter obligatoriu pentru aceste practici durabile în momentul în care se efectuează, spre exemplu, anumite audituri în ceea ce privește lanțul de uh, furnizare, de producție și furnizare a acestor produse. Evident că acest lucru va duce la dezvoltare durabilă, dar trebuie să ne asigurăm că nici consumatorul nu va avea de suferit. E adevărat că sunt multe întreprinderi care au deja un cod de conduită foarte stringent, dar nu suntem siguri că și este urmărit, uh, respectat, într-adevăr. Și trebuie să ne asigurăm că acele produse care nu au fost uh, realizate în mod etic nu vor trebui să vină pe piață și că ar trebui să promovăm acele practici comerciale care sunt uh, echitabile. Mulțumesc foarte mult. Mesajul iată din nou este foarte clar. Eventual acum reacții din partea colegilor? Um, thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Winkler. Am înțeles că iau eu cuvântul, da? Mai întâi în numele PPE. Bun, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, și tinerilor pentru aceste idei. Având în vedere că am două minute la dispoziție, nu pot să mă refer la toate detaliile, pentru că au fost până la urmă patru sau cinci propuneri, dacă am înțeles eu bine. Însă, Ceea ce cred eu este ca un lucru foarte important subliniat, mai ales de Toval, sper că am pronunțat corect, este globalizarea, felul în care construim această globalizare. Noi să știți că suntem foarte conștienți de această problemă în Parlamentul European. Și cizelarea acestei globalizări înseamnă că noi vrem să înțelegem exact și dacă urmez raționamentul dumneavoastră ă, îndeaproape, și dumneavoastră v-ați referit la educație, v-ați referit la locuri de muncă, la un viitor durabil, însă pentru a avea acest viitor durabil, avem nevoie de responsabilitate, răspundere din partea întreprinderilor. Și când vorbesc despre cizelarea globalizării, construirea acesteia, e bine, Globalizarea nu poate fi făcută singură și cizelată singură doar de Uniunea Europeană. Globalizarea, cum, după cum numele îl indică, e ceva la nivel mondial. Și e vorba și de acel soft power pe care îl are Uniunea Europeană pentru a promova drepturile omului și pentru a prezenta în diferitele părți ale acestei planete, pe toate continentele, care sunt valorile noastre și capacitatea noastră de a apăra aceste valori, pentru a promova durabilitatea, pentru a avea stabilitate și pentru asta e clar că e nevoie de parteneriate. Eu, sincer, de multe ori aud și nu-mi place acest lucru, nu-mi place când se spune că Uh, răspundere la nivel de întreprinderi, întreprinderile sunt vinovate. Nu, aceste întreprinderi trebuie să fie într-un oarecare sens educate, trebuie să stimulăm simțul lor de răspundere, să le încurajăm să meargă pe acest, uh, pe acest drum. Vreți să le forțăm? V-ar place dumneavoastră să fiți forțați să faceți ceva? Nu. Deci, lupta pentru aceste valori ale noastre, promovarea acestor valori, promovarea unui viitor durabil, cizelarea globalizării în așa fel încât toate aceste inegalități din lumea de astăzi să poată fi diminuate, scăzute cel puțin, nu cred că le putem face să dispară de pe zi pe alta, dar măcar să fie uh, uh, mai mici. Iată, acesta este scopul nostru. Mulțumesc. Doamna Maria Arena, dacă nu vă deranjează, aș dori să vorbesc în limba franceză. Vă puteți imagina că sunt puncte de vedere divergente și nu împărtășesc punctul de vedere al colegului meu, Winkler, asupra faptului că nu avem posibilitatea de a uh, forța întreprinderile să respecte un anumit număr de reguli și de altfel am uh, obținut chiar săptămâna trecută o, un regulament care obligă întreprinderile să respecte anumite valori și anume trasabilitatea minereurilor. Deci, prin munca Parlamentului nostru și pentru care, de altfel, domnul Winkler era și raportor, am reușit să obținem cu încrâncenare, ce drept, n-a fost o, o luptă simplă, să obținem, deci, faptul că aceste întreprinderi sunt obligate, de azi înainte, să respecte ceva care până în prezent era lăsat așa, pe bază voluntară. Exista acea due diligence, dar pe bază voluntară, însă când se, pe bază voluntară nimeni nu prea se încumetă. E un pic asemănător când vi se spune, da, vi se cere să mergeți cu 130 la oră pe autostradă. Sunt oameni care, într-adevăr, chiar și respectă această limită de viteză. Evident că sunt și evident că sunt întreprinderi care respectă un anumit număr de valori. Însă nu toate persoanele respectă aceste obligații. Deci, dacă există reguli obligatorii impuse de către legiuitor, cei care nu respectă aceste prevederi, oricum nu le vor respecta. Și de multe ori sunt chiar acele întreprinderi care provoacă cele mai multe daune, cele care nu uh, se încadrează în acest sistem de reglementare. Eu mă bucur să aud propunerile dumneavoastră, să văd o generație nouă care are nevoie de valori, care apără valori. Cred că de multe ori când suntem în politică de o anumită vreme, uităm că există această dorință care vine din partea tinerilor, dar nu numai. Avem impresia că trebuie să ne uităm doar la uh, cifre referitor la creștere și ocupare. Da, când se vorbește despre cizelarea globalizării, felul în care o vom construi, asta ce înseamnă? Înseamnă că trebuie respectate anumite valori și să creezi locuri de muncă nu se poate face cu orice preț, în orice fel. De aceea cred eu că aceasta este și misiunea noastră, așa că mă bucur să aud intervențiile dumneavoastră, pentru că în acest sens, noi, grupul nostru, uh, socialiști și democrați, vrem să mergem. Știți că mâine vom discuta cu, despre acordul referitor la Canada. Și vom discuta de asemenea și un alt acord referitor cu Africa există capitole în aceste acorduri de liber schimb pe care nu reușim să le promovăm, atât noi ca și europeni, cât și la nivel de parteneri. Spre exemplu, în uh, parteneriatul cu Africa e dezvoltare durabilă și drepturi sociale și de mediu. Capitolul acesta nu reușim să facem în așa fel încât să fie obligatoriu. De ce? Pentru că nu există suficientă voință politică pentru asta. Deci dacă voi, tinerii, ne uh, împingeți de la spate, ca să nu zic chiar cu un șut în fund, e bine, eu cred că astfel vom reuși să uh, ajungem la acest rezultat. Mulțumesc. Eu sunt de acord cu ideea că uh, este nevoie de o legislație care să introducă responsabilitatea socială a firmelor, mai ales în uh, domeniul comerțului echitabil. Există câteva neînțelegeri. În Africa, producătorii de cafea, cacao, etc., de multe ori uh, nu au decât un partener sau doi parteneri comerciali, ceea ce înseamnă că acești parteneri stabilesc uh, prețurile și în, asta în dezavantajul uh, agricultorilor. Este foarte greu să se stabilească asociații sau să se stabilească prețuri minime de către stat. De aceea este nevoie de un proiect care să uh, ducă la o stabilire a acestui gen de standarde. Mulțumesc! Dankeschön, ich werde Deutsch sprechen. Mulțumesc, am să vorbesc în limba germană. Mă bucur foarte mult când primim vizite de la tineri, pentru că contactul este foarte important și pentru că uh, vrem să auzim aceste critici și aceste dorințe. Am foarte mult de uh, contact cu tinerii și văd că pentru tineri este foarte important comerțul echitabil. Cred că trebuie să se și creeze o conștiință generală în acest domeniu, trebuie să conștientizeze publicul originea produsului pe care îl cumpără, trebuie să se întrebe dacă nu cumva produsul este prea ieftin și pe cine, trebuie să ne întrebăm pe cine sprijinim atunci, atunci când cumpărăm ceva. Uh, discuție despre mineralele din zonele de conflict ne-a ajutat să ne dăm seama uh, exact ce se întâmplă în acest domeniu. S-a făcut un prim pas și acest lucru este extrem de relevant pentru noi. În legătură cu dumpingul social, nu știu dacă știți, dar în prezent nu există la nivel european nici măcar o definiție unitară a acestui concept. Uh, Deja de aici nu suntem hotărâți, deci mai avem și în acest domeniu foarte multe de făcut. Trebuie să vedem cât de echitabile sunt salariile și cât de echitabil se stabilesc condițiile de muncă. Există normele, ă, reglementările Organizației Mondial, ă, Internaționale a Muncii. Acestea sunt foarte importante, mereu le discutăm. Trebuie ca um, activitatea comercială a copiilor să fie interzisă, trebuie să se țină cont și de standardele din uh, domeniul mediului și de protecția mediului. Um, aceste lucruri sunt impuse întotdeauna atunci când pot fi impuse, dar sunt domenii care uh, mai trebuie prelucrate și care sunt importante și pentru cetățeni este important să existe și un mecanism de control, pentru că evident că e bine să avem un acord pe hârtie, însă nu e bine atunci când nu există un mecanism de control și uneori avem impresia că se încheie acorduri uh, că lucrurile se hotărăsc, dar ce se întâmplă în momentul în care ele nu se respectă, când lucrurile nu sunt puse în aplicare. Pentru aceste situații trebuie să existe sancțiuni pentru ca lumea să ia aceste acorduri în serios. Deci, după cum vedeți, avem încă foarte multe de făcut. Mă bucur foarte mult că v-am auzit ideile, vom ține cont de ele, ne vom continua activitatea și vă mulțumesc pentru tot ce ne-ați spus. Mulțumesc, Helmut Scholz! Vă mulțumesc că vorbesc și eu în germană. Bine ați venit în comisia noastră. După cum au spus și colegii, și eu vreau să existe un cadru. Nu este vorba în comerț doar despre un schimb de produse și servicii, ci trebuie să ținem cont și de condițiile în care aceste schimburi au loc. Trebuie să ținem cont de uh, condițiile de viață ale oamenilor care produc aceste lucruri și trebuie să ținem cont uh, de faptul că există niște standarde pentru care noi ne-am luptat în Uniunea Europeană și care la noi există uh, și ele ar trebui să fie respectate și atunci când este vorba despre persoanele care locuiesc în alte zone. Asta este relevant când vorbim despre CETA și TTIP și condițiile de la fața locului, condițiile de muncă, este relevant și pentru toate statele care negociază acorduri cu Uniunea Europeană. Sunt niște probleme foarte concrete este clar că trebuie să existe un schimb echitabil, iar producătorii din aceste țări trebuie să aibă posibilitatea de a asigura condiții de muncă corecte, trebuie să aibă posibilitatea de a micșora decalajul care există între ei și noi pentru a avea și ei uh, um, o economie modernă să nu exporte doar materii prime. Ja, in meiner Jugend haben wir über diese Probleme nicht diskutiert. Wir waren froh, dass wir Domnule președinte, mulțumesc frumos. Mm, uneori ne bucurăm când uh, tinerii uh, primesc aceste produse, dar acum ne, ne dăm seama că totuși uh, trebuie să ținem cont și de standardele etice ale produsului. Trebuie să vedem dacă cerințele sociale și cerințele de mediu au fost respectate. Și de asemenea, mai e vorba și despre distribuirea responsabilităților. Vrem să ne asigurăm că producătorii din aceste țări primesc mai mulți bani, astfel încât situația lor să nu fie îngreunată. Am spus că nu vrem să fie muncă forțată a minorilor, dar acest lucru e foarte greu de pus în aplicare dacă trebuie să avem acest concept, trebuie să ne gândim și la un sistem uh, adecvat de monitorizare și de sancționare. Trebuie să existe niște sisteme de supraveghere pentru a vedea uh, cum putem să-i pedepsim pe cei care încalcă standardele. Apoi mai avem și problema excepțiilor, pentru că există țări în care nu se pot impune sancțiuni. Uh, și trebuie să le spunem acestor țări ce trebuie să facă și ele, care sunt sancțiunile pe care ar trebui să le aplice în propriile țări. Deci, uh, practic, vorbim de foarte, foarte multe probleme. Am și eu copii, am și eu nepoți și toți cumpără. Nu întotdeauna se gândesc la standardele etice, ci cel mai adesea încercă să cumpere ce e mai ieftin. Deci chiar dumneavoastră, generația dumneavoastră poate să aibă un impact uriaș, având în vedere puterea de cumpărare pentru a vă asigura că lucrurile care nu funcționează bine vor fi și schimbate. Otto, care este un comerciant din Germania, a fost dat în judecată pentru că uh, se folosea în lanțul lor de producție munca minorilor. Și Otto a spus, da, e foarte adevărat, dar foarte foarte adesea, situația economică din țările respective înseamnă că um, familiile se bazează pe veniturile acestor copii pentru a avea o viață decentă. Deci dacă vrem să eliminăm această uh, muncă forțată a copiilor, trebuie să găsim o cale de a face asta. E foarte ușor să spunem, haide să eliminăm Uh, munca forțată, dar trebuie să ne asigurăm că acești copii nu stau pur și simplu acasă nefăcând nimic, ci se duc la școală. Deci trebuie să ne asigurăm că există un sistem pentru ca acești copii să se dezvolte și să meargă mai departe. Deci toate lucrurile astea sunt extrem de complicate. Putem să le scriem pe hârtie, da, dar trebuie să existe monitorizare și sancționare. Și cred că dacă dumneavoastră, tinerii, spuneți nu vrem așa ceva, nu vrem un produs care să fie rezultatul muncii forțate, asta este mult mai bine decât pur și simplu să impunem sancțiuni. Președintele, ca președinte al Comisiei, dați-mi voie să spun că noi avem o responsabilitate uriașă aici. Trebuie să preluăm această responsabilitate, fie că vorbim de conflictele din, din de mineralele, mă scuzați, din zonele de conflict, fie de alte domenii. Și cred că cea mai bună posibilitate pentru noi este să avem o responsabilitate partajată din partea Uniunii Europene, a țărilor, a guvernelor și a companiilor. Și, în special, acest lucru trebuie să se aplice atunci când vorbim despre punerea în aplicare și monitorizarea. Am vorbit despre acordul din Bangladesh 220 de companii care produc în Bangladesh acum sunt de acord să aibă inspecții obligatorii pentru uh, a ne asigura că există condiții de muncă decente. Și cred că tocmai asta, ăsta trebuie să fie drumul pe care să-l urmăm și pe viitor. bineînțeles, trebuie să ne preluăm și noi responsabilitățile și să lucrăm uh, împreună cu guvernele. Acum o să dau cuvântul uh, invitațiilor noștri să reacționeze. Mulțumesc, domnule președinte, și eu o să vorbesc în uh, germană. Cred că reacțiile dumneavoastră au fost foarte pozitive. Ceea ce spunem noi a fost auzit. Procesele există, sunt, au fost puse în aplicare, dar poate dăm greș atunci când uh, vedem uh, divergențele ideologice. Nu cred că putem forța mâna companiilor în acest moment. Nu prea există cine știe ce prevedere obligatorii. Uh, Uh, spuneți că există valori și dacă noi credem în aceste valori, cum ar fi educația, spre exemplu, trebuie să comunicăm aceste valori și cred că este important ca aceste valori să fie și transpuse în legislație. Cred că este un început bun și e bine că am reușit să ne transmitem o parte din mesaje, lucruri care sunt urgente și importante pentru noi am văzut uh, că o mare parte din oferta de cafea de aici, de la automate, sunt produse ale unui comerț echitabil și asta iarăși este determinat de alegerea consumatorului. Deci trebuie să convingem oamenii să cumpere acest tip de produs. cred că este important să vedem că tinerii chiar vor să vadă aceste valori puse în practică chiar vor să vadă o situație în care condițiile sau produsele care nu sunt produse în conformitate cu un comerț echitabil să dispară pur și simplu de pe piață. Mulțumesc. Mulțumesc, Pit. Din păcate, eu nu pot să vorbesc în estonă, îmi imaginez. Uh... În primul rând, eu sunt recunoscător pentru reacțiile pe care le-am primit. A fost uh, copleșitor să vedem că mulți dintre dumneavoastră gândesc cam la fel ca noi. Vreau doar să comentez foarte pe scurt ceva ce a spus domnul Winkler, pentru că a fost uh, unul dintre puținii care a fost în opoziție față de noi E clar o problemă de interpretare personală. Apreciez foarte mult ceea ce ați spus legat de soft power și de Uniunea Europeană. O formă de soft power, așa cum probabil ați văzut în negocieri, este care este limba folosită pentru un document. Deci, atunci când spunem să forțăm companiile să facă ceva, asta este exersarea unui soft power pentru ca uh, să se facă un regulament. Dar, în loc să vă gândiți la forțarea companiilor, să ne gândim la să le permitem companiilor să facă ceva. Eu nu cred că companiile au nevoie de atâta educație. Sunt convins că da, dar în același timp nu cred că sunt ignorante în ceea ce privește practicile lor și efectele acestora. Și în același timp, nu cred că aceste companii chiar vor să facă rău lumii, nu cred că vor să fie nedurabile. Cred că uh, asta e vocea tinereții. Companiile vor să facă un profit, dar uh, contează pentru ele și pentru angajații lor să nu vândă pur și simplu ceva, ci să facă o schimbare pozitivă în rândul lumii. Tocmai de aceea aș spune să permitem companiilor să fie mai durabile. nu doar să reglementezi un cod de conduită, ci să reglementezi și piața astfel încât uh, companiile cu practici mai durabile să supraviețuiască, să facă profit și modul lor de a face profit să fie un mod de a crea o schimbare pozitivă în lume. Coming to education. Revenind la educație, cred că aceasta este foarte necesară și sunt de acord cu domnul Starbati. Educația este necesară. Tinerii trebuie să înțeleagă că avem putere de cumpărare să schimbăm uh, practicile, practicile din lume, dar în același timp nu știu cât puteți face dumneavoastră aici la INTA pentru a asigura acest lucru. Cred că noi trei poate facem și mai multe pentru a lua legătura cu uh, colegii noștri, cu oamenii de aceeași vârstă, dar am apreciat și ajutorul dumneavoastră pentru a educa cumpărătorii. Mulțumesc! Thanks a lot. Indeed, fair... Mulțumesc. Într-adevăr, produsele care sunt rezultate ale comerțului echitabil sunt esențiale în Parlamentul European și încercăm să creștem consumul. Chiar și legătura dintre producător și consumator din diverse țări este importantă. Comerțul echitabil este un subiect important pentru această comisie. pentru a determina companiile să fie și mai responsabile. Deci există o legătură strânsă între propunerile dumneavoastră și munca din Parlamentul European, dar vă rog să rămâneți în continuare în legătură cu noi și să ne împingeți de la spate pentru că unor e necesar. Mulțumesc! Al doilea subiect, comerț pentru toți. Există o nouă strategie publicată de Comisia Europeană în septembrie 2015 și am încercat să schimbăm puțin comerțul de la modelul vechi, bazat pe David Ricardo, pe un model mai nou, bazat pe valori pentru un secol modern, și, evident, suntem extrem de interesați de ideile tinerilor și, în primul rând, o să-i dau cuvântul lui Yandel Williams. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați, Uniunea Europeană are un sistem eficient pentru înregistrarea indicațiilor geografice pe piața europeană. Eu propun să adăugăm un nou capitol prin includerea de indicații geografice din țările din Africa, Caraibe și Pacific. UE trebuie să colaboreze cu autoritățile din aceste țări pentru a dezvolta sisteme naționale de recunoaștere a indicațiilor uh, geografice, astfel încât calitatea produselor lor să fie recunoscute pe piețele mm, externe. Indicațiile geografice, așa cum știți, uh, sunt uh, nume de locuri care identifică originea sau calitatea produselor, cum ar fi brânza roquefort uh, sau uh, jambonul de Parma sau șampania, tequila și așa mai departe. Ele nu oferă doar o cale pentru a companiile să profite de pe urma acestor produse unice, ci și să informeze și să atragă consumatorii. Strategia UE Comerț pentru Toți uh, subliniază că ar trebui să susținem aceste produse prin protecția indicațiilor geografice. Un asemenea sistem ar fi foarte bun pentru producătorii din Africa, din Pacific și din Caraibe, acolo unde o mare parte din populație trăiește din uh, agricultură. Poate proteja fermele locale, poate îmbunătăți ocaziile de afaceri, poate crește veniturile uh, producătorilor locali și poate promova o mai bună gestionare a resurselor naturale. Uh, provenind din Trinidad Tobago, știu cât de important este să avem un asemenea sistem, pentru că și produsele de acolo merită o protecție. Mai mult, uh, având în vedere că sunt uh, cercetător, știu că Africa de Sud este prima țară care a introdus trei uh, asemenea indicații în acordul cu UE uh, pentru a asigura dezvoltarea rurală. S-au făcut și angajamente pentru a stabili o listă de indicații geografice, dar acest lucru nu s-a întâmplat încă. Lista ar, ar putea să includă cafeaua jamaicană, cafea din Guinea sau din Republica Dominicană. Putem avea și ardei iuți din uh, Mauritius sau ardeiul scorpion din Trinidad Tobago. Deschizând acest uh, nou capitol, putem demonstra că UE este angajată pentru o globalizare mai responsabilă din punct de vedere economic și social. Mulțumesc. Mai... And, uh, Mulțumesc, Helena. Thank you, Chair. My second, hopefully stimulating idea. Mulțumesc, domnule președinte. Ideile mele se referă la acele strategii comerciale în momentul în care vorbim despre înlăturarea barierelor comerciale. Așa că eu aș propune să facem anumite excepții în sistem și să verificăm obstacole care există între UE și anumite țări în curs de dezvoltare pentru a permite acestor industrii din acele țări să se dezvolte mai bine. Parlamentul European a făcut un prim pas în acest sens pentru a răspunde acestei noi uh, realități bazate pe valori, transparență, în așa fel încât cât mai multă lume să poată beneficia de pe urma acestor investiții. În trecut, S-a pus accentul pe uh, comerț între parteneri egal, pe picior de egalitate. Însă acum ar trebui să avem niște reguli diferite, pentru că există țări cu niveluri de dezvoltare diferite. Și de multe ori se ajunge la o înțelegere, și anume că regulile comerciale trebuie să fie aplicate tuturor, deși ar trebui să fie în beneficiul tuturor. Și ceea ce se întâmplă este că pentru țările în curs de dezvoltare, acestea ajung într-o situație în care trebuie să importe hrană ieftină în loc să o producă ei înșiși. Și aici e vorba de Uh, acest lucru e posibil pentru că țările mai dezvoltate au avantajul tehnologic în acest sens. Și în ceea ce privește acordurile comerciale, nu numai că trebuie să ne gândim doar la propriul nostru interes, ci și la interesul partenerilor noștri, pentru că asta, de fapt, și înseamnă comerțul pentru toți. Pentru că ne aflăm într-o economie globalizată. Unora le e teamă de globalizare. Unii pierd din vedere acest lucru și trebuie să ne asigurăm că partenerii noștri cheie vor avea de câștigat de pe urma globalizării și n-ar trebui ca aceste acorduri de liber schimb să fie obligatorii sau uh, pentru că s-ar putea la un moment dat reacția să fie una de protecționism. Mulțumesc! Bevor ich jetzt uh, den Kollegen das Wort gebe, möchte ich noch eine Mulțumesc foarte mult și înainte de a da cuvântul colegilor, Aș vrea să salut câțiva vizitatori din circunscripția mea electorală. Saxonia de jos. Bun venit la ședința noastră. În ceea ce privește originea geografică, da, aceste denumiri, de fapt, trebuie să permită o protecție a, a acestei uh, producții locale și tocmai de aceea Uniunea Europeană a promovat acest sistem, care există acum cam peste tot în lume. Am preluat anumite indicații geografice și le-am înscris și în acordul, spre exemplu, cu Vietnam. Pentru că aceste indicații geografice sunt un lucru bun care ne vor permite să întărim producția locală. Domnul Winkler, mai întâi, vă rog. Și eu vreau să vă, vă felicit pentru această propunere referitor la denumirile de origine geografică, pentru că e foarte important Trebuie să facem în așa fel încât acestea să fie uh, legalizate. Eu vin dintr-o țară precum România, care face parte din Uniunea Europeană. Și am reușit să obținem recunoașterea unei singure denumiri geografice de la noi, de origine geografică de la noi. Și vreau să vă spun că ceea ce ați uh, evocat dumneavoastră și spuneam și eu înainte este că uh, e nevoie de cooperare pentru a putea dezvolta și mai mult acest sistem și să explicăm de ce este un sistem bun, de ce poate fi în beneficiul oamenilor. Pentru că noi trebuie să explicăm punctul nostru de vedere față de ceilalți concurenți comerciali. Știți că există o țară foarte mare în SUA, spre exemplu, nu, în lume, care spune că uh, șampanie se poate face oriunde, nu numai în regiunea șampanie din Franța. Și deci, vedeți că aici există un conflict de filozofie, o discrepanță. Și trebuie să găsim căi de a coopera pentru că, bun, dumneavoastră știți foarte bine, sunteți noua generație, știți foarte bine uh, cum merge lumea, cum funcționează uh, internetul și așa mai departe. Și cu, cu siguranță aceste acorduri comerciale, această cooperare, de asemenea, reprezintă un vector foarte bun, un factor foarte bun pentru a promova aceste valori în uh, țările din Asia, Pacific, Caraibe și așa mai departe. Și eu cred că da, aș mai avea o observație. Dumneavoastră ați fi putut să vorbiți estonă, dar ar fi trebuit să ne spuneți dinainte, pentru că știți că în Parlamentul nostru sunt foarte multe limbi oficiale, printre care și limba dumneavoastră maternă. Trebuia să ne avertizați mai devreme. Idee. Mulțumim foarte mult. În legătură cu cea de-a doua idee, și anume să avem tot felul de relații comerciale pentru a sprijini um, dezvoltarea regională, da, suntem de acord cu ea, ar trebui să analizăm și uh, în cadrul relațiilor noastre comerciale de, nivelul de dezvoltare al fiecărei țări și evident că ne vom da seama că relațiile sunt asimetrice atunci când uh, avem acorduri comerciale cu țările africane și trebuie să ne întrebăm dacă ne convine să avem astfel de raporturi asimetrice, care sunt sectoarele pe care trebuie să le sprijinim și dacă nu ar fi bine uh, să avem uh, relații mai egale pe uh, scop în care trebuie să sprijinim dezvoltarea uh, regională. Acest lucru înseamnă însă că trebuie să se consolideze și comerțul dintre țările mai puțin dezvoltate la nivel regional pentru ca să se dezvolte regiunea și să nu mai existe această situație în care aceste țări uh, exportă numai materii prime, ci aceste țări trebuie să aibă posibilitatea de a-și dezvolta o industrie pentru a prelucra materialele. Helmut Scholz. Sunt de acord cu ce a spus. Trebuie să creăm niște relații mai complexe și aceasta este o problemă centrală mai ales atunci când ne gândim la viitor. Cum vrem să producem în viitor și cum vrem să organizăm comerțul pe viitor. S-a încheiat un acord uh, la Paris cu privire la protecția mediului înconjurător, ceea ce înseamnă că avem și acest obiectiv. Și atunci uh, ne întrebăm dacă este obligatoriu să transportăm toate produsele dintr-un colț al lumii în altul. Nu există cumva produse pe care am putea să le producem la nivel regional, unde se poate produce ce și uh, ce putem să facem pentru a asigura uh, o situație mai bună. Ce putem face pentru ca produsele, um, odată ce iau naștere, să rămână în regiunea unde au fost produse. Și pe urmă trecem și la problema um, protecției consumatorului. Chiar avem nevoie de alimente manipulate genetic sau tot felul de substanțe artificiale care sunt folosite în industria alimentară, nu ar fi mai bine ca, gândindu-ne la viitor, să discutăm altfel anumite probleme de actualitate? Uh, toate acestea ar însemna să avem un sistem comercial multilateral, multilateral, să existe mult mai puține relații bilaterale și mai multe relații multilaterale. Domnul Bruckner, domnul Buchner, vă mulțumesc foarte mult uh, că ați vorbit despre barierele comerciale. Este o problemă care e foarte importantă pentru mine personal, mai ales pentru că urmează să se încheie noi acorduri și s-a încheiat un nou acord, Environmental Goods Agreement. Conform acestuia, este vorba despre uh, produse pentru care nu este nevoie de uh, o investiție foarte mare. Este important ca piața să fie deschisă pentru acest gen de produse și este important ca firmele care le produc să poată să își pună aceste produse pe piață, pentru că altfel uh, noile uh, firme, firmele nou înființate în țările aflate în curs de dezvoltare nu vor avea nicio șansă să intre pe piață, deci vă mulțumesc foarte mult că ați lansat acest subiect. Mulțumesc, domnul Stabati. Aș vrea să vă amintesc că toate statele dezvoltate din punct de vedere industrial uh, își um, apără foarte mult domeniul agricol. De fiecare dată când am discutat despre acest lucru, am observat că mi s-a răspuns că um, ar fi foarte bine pentru domeniul agricol dacă piața europeană Uh, ar fi uh, deschisă pentru produsele agricole din Europa, iar alții ne-au spus că ar fi foarte bine dacă produsele agricole din Europa nu ar fi deschise pe alte, nu ar fi uh, aduse pe alte piețe, pentru că acest lucru creează o problemă în alte regiuni. Și aici am să fac o observație generală cu privire la protecționism și comerț liber. avem uh, experiențe cu strategii orientate spre export și de subvenționare a importurilor. Și am văzut până acum că subvenționarea importurilor nu este un lucru bun, astfel că trebuie să stabilim anumite bariere pentru a ne proteja piața. Însă cei uh, de care există de partea cealaltă a barierelor nu se vor dezvolta pentru că nu vor mai putea să vândă la noi. Asta înseamnă, practic, că companiile care au aceste produse, produse va trebui să continue să le dezvolte, să le prelucreze în continuare pentru a putea vinde altceva, dar atunci nu vor mai fi competitive pe piața internațională. Deci, înainte să introducem bariere comerciale, ar trebui să ne gândim de două ori. Eu sunt din Tübingen, avem un um, eco, economist, Friedrich List, care a introdus ca măsură temporară acest gen de bariere uh, protecționiste. Problema este că această idee bună a fost transformată în, uh, în ceva, din, din ceva temporar în ceva permanent într-adevăr. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Politica este un cuvânt interesant. Încercăm să rezolvăm interese divergente și încercăm să obținem ceea ce foarte adesea este imposibil. Cred că atunci când vorbim despre politici uh, de comerț, special a celor de în curs de dezvoltare, mm, este extrem de evident. Uh, prietenii noștri au spus că țările în curs de dezvoltare trebuie să poată să își uh, producă produse, dar provocarea pe care trebuie să o luăm în calcul și care este legitimă este că atunci când introduci tarife și le crești, faci asta pentru a crește prețul intern, astfel încât fermierii să poată să trăiască din uh, asta. În general, fiind uh, membru al Parlamentului European, mm, am o problemă când facem asta, pentru că atunci când creștem prețul produselor agricole în UE, uh, prețul alimentelor crește, ceea ce este o problemă, mai ales pentru cei săraci. Unii spun că tarifele uh, asupra alimentelor sunt o taxă pe săraci. Și dacă asta este o problemă în Uniunea Europeană și noi încercăm să ținem uh, tarifele cât mai scăzute, pentru că nu vrem ca uh, europenii săraci să plătească prea mult, este foarte greu atunci când țările sărace cresc uh, tarifele pentru că populația lor e și mai săracă. Deci ei întotdeauna Uh, riscă că atunci când încearcă să ajute agricultorii, se rărească pe cei care suferă din cauza prețurilor mai mari. Deci, uh, un lucru pe care ar putea să-l facem și pe care ar trebui să-l facem ar fi să ne asigurăm că noi nu avem tarife care să rănească, să facă rău uh, țărilor sărace. Dar două treimi din Uh, tarifele plătite de țările sărace sunt plătite către alte țări sărace. Mulțumesc! Thank you very much uh, for the feedback. Um, I wondered... Mulțumesc foarte mult pentru acest feedback. Chiar mă întrebam câți membri din Parlamentul European erau conștienți de angajamentele pe care le are Uniunea Europeană în ceea ce privește denumirile de origine geografică uh, E vorba de articolul 145 uh, din acordul cu țările din Caraibe și există și un acord cu uh, Africa de Sud. Și acolo există un articol în acest sens. Pentru că acest acord să funcționeze în mod constant și conștient, trebuie să discutăm cu acești parteneri și tocmai de aceea sistemul acesta de numiri geografice este necesar. M-am mai gândit și la altceva în momentul în care am făcut această prezentare un document uh, pe care l-am redactat în cadrul Colegiului uh, European de la Bruj. Teoria lui Walter Rodney în ceea ce privește dezvoltarea Africii, pentru a vedea cum anume, cât de pertinentă e această idee astăzi. Astăzi e vorba de o generație care nu-și dorește să comită exact aceleași greșeli ca în trecut, uh, referitor la felul în care Africa trebuie să se, să se dezvolte. Noi suntem acea generație care vrea să facă lucrurile diferit. Mulțumesc și acum Elen. Es freut mich, dass das Ganze... Äh, Mulțumesc, mă bucur că iată avem o dezbatere atât de intensă uh, cu privire la barierele comerciale în ceea ce privește Trade for All Investment Strategy. Cred că este o mare provocare să privim toate aceste lucruri nu numai din punct de vedere al uh, acordurilor bilaterale, ci și din punct de vedere al acordurilor multilaterale. Cred că discrepanța dintre un sistem cu subvenționarea importurilor și comerțul um, liber, sau mai bine zis, comerțul liber um, limitat, restricționat, care să dea țărilor mai puțin dezvoltate ocazia de a um, își dezvolta propria industrie este dificilă, dar vreau să vă spun că pentru mine comerțul pentru toți nu înseamnă doar comerț cu aceleași reguli, ci înseamnă și un comerț pentru toate părțile interesate, adică nu doar pentru comercianți, ci și pentru consumatori pentru că ce-mi doresc eu este ca toată lumea să aibă de câștigat din comerțul pentru toți. Așa aș vrea să se pună în aplicare această idee. Mulțumesc! Uh, da, după cum știți, de multe ori um, deputații trebuie să fie prezenți în două locuri deodată, în două ședințe deodată, așa că trebuie să-l înlocuiesc pe colegul și președintele nostru, domnul Lange. Acum trecem la cel de-al treilea subiect de astăzi, și anume TTIP. Cred că nu e nevoie nici de introducere, nici de explicații. A fost și va exista în continuare și... Cum se dau cuvântul lui Pitt mai întâi? Da, bună ziua încă o dată! Astăzi, uh, pentru a doua oară, aș vrea să cer mai multă transparență în ceea ce privește participarea cetățenească la aceste acorduri. Mai întâi ar fi poate bine să avem o publicare a textului consolidat al acestui acord TTIP și limbajul asupra căruia cele două părți au pus de acord. Și apoi, de fiecare dată când există o rundă de negocieri, textul să fie publicat. Și v-aș ruga să avem și o revizuire odată la șase luni după ce textul a fost finalizat. Și pe durata acestor șase luni, Parlamentul European să fie în măsură să vină cu sugestii despre felul în care următorul rund de negociere trebuie să fie realizat. Și nu cred că e suficient să avem doar un, un simplu vot cu da sau nu. În ultimii ani eu am încercat să înțeleg care vor fi efectele TTIP pe viitor și a trebuit să mă bizui pe informații incomplete, pe scurgeri de informații, pe dezvăluiri. Și uh, e clar că asta duce la o neîncredere față de acest acord. TTIP-ul va avea implicații vaste asupra publicului european și deci e clar că nu trebuie să fie Uh, uh, astfel realizat. Cu atât mai mult cu cât industria și întreprinderile au acces la text. După perioada de revizuire, ar trebui să reasigurăm societatea civilă și anume că aceasta va fi în măsură să examineze textul în acesta, înainte ca acesta să fie finalizat. De multe ori e vorba de adevărate cărămizi, uh, pentru că uh, aceste acorduri sunt foarte stufoase, cu peste cu mii de pagini. Ideea este că aceste acorduri nu sunt de multe ori, așa se crede, că nu sunt negociate pentru, în beneficiul cetățenilor, ci al întreprinderilor. Eu sunt convins că acest lucru duce la îngrijorare în rândul cetățenilor, așa că vă invit să cooptați publicul în vederea următoarelor negocieri. Pentru că experiența ne-a demonstrat că în momentul în care cei care negociază nu reușesc să câștige încrederea publicului, până la urmă nu vor mai obține niciun fel de acord. Președintele, mulțumesc foarte mult. Vreau să mă asigur că toată lumea este conștientă de constrângerile temporale. Timpul ne presează, așa că am să dau cuvântul și colegii dumneavoastră. Mulțumesc. Eu aș sugera ca Parlamentul European să recomande Comisiei ca să se includă un articol care să dea tinerilor un rol de jucat în cadrul acestor acorduri comerciale. Deci, am putea să avem un fel de comitet consultativ toate aceste acorduri au fost până în prezent încheiate și acesta este singurul care permite, ar permite o monitorizare din partea tinerei generații, a femeilor, a copiilor, în așa fel încât să ne asigurăm că avem beneficii maxime de pe urma acestui acord. Am putea utiliza acest lucru de model pentru următoarele acorduri uh, comerciale ce vor fi semnate pe viitor. Ca și observator, din propria mea experiență, la Comitetul Consultativ Carrefour pentru Europa la CESE, unde reprezint uh, tinerii uh, din Africa Caraibe. Suntem uh, foarte activ implicați în acest comitet consultativ și avem drepturi de plin acolo. Tinerii trebuie să poată beneficia de pe urma acestei posibilități de a monitoriza și de a evalua eventuale implicații negative ale, ale acordurilor comerciale. Pentru că nu este vorba doar de o valoare adăugată, o plus valoare în momentul în care tinerii sunt implicați, ci reprezintă și o garanție și anume că acest uh, acord duce într-adevăr la dezvoltare, la ocupare, la creștere, protejează oamenii. Și eu sunt conștientă uh, că tinerii sunt absenți în cadrul acestor acorduri comerciale, însă nu trebuie să uităm că strategia sa, Comisia Europeană față de tineret, își dorește o implicare a tinerilor și reprezintă de altfel acest lucru o prioritate. De aceea, tineretul în aceste acorduri comerciale trebuie să fie lăsat deoparte. Eu am avut ocazia să particip la o, o audiere uh, Uh, pe tema aceasta a TTIP-ului și 95% din tineri au spus că nu ar fi în măsură să accepte un astfel de text. Așa că trebuie să cooptăm tinerii în mod activ ca și membri ai acestui comitet consultativ de monitorizare pentru toate acordurile comerciale pentru a ne asigura că toate condițiile sunt îndeplinite. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum colegii au cuvântul mai întâi doamna Maria Arena. Da, mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește propunerea care tocmai s-a făcut acum, eu cred că acordurile comerciale, având în vedere că nu sunt acorduri comerciale, ci mult mai extinse și se referă la viața noastră de zi cu zi, acestea trebuie să fie, deci, în mod mai extins să facă obiectul unei consultări. Deci nu pot decât să preiau și să împărtășesc punctul noastră de vedere pe acest punct. De altfel, cred eu că Parlamentul chiar a obținut destul de multe din partea Comisiei Europene în ceea ce privește uh, latura de transparență. Încă nu am reușit să ajungem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 la punctul acela de transparență maximă, totală. Cerem acest lucru din partea Comisiei, dar trebuie să cerem acest lucru și din partea statelor membre, pentru că, în fond, statele membre sunt cele care acordă un mandat Comisiei. De aceea este important ca la toate nivelurile de putere, la nivel național, în parlamentele naționale, în Parlamentul European, și noi facem munca noastră aici pentru a merge în această direcție, deci să existe mai multă, o mai, o mai mare implicare din partea societății civile și a, tin, civile și a tinerilor. Un alt aspect. În ceea ce privește acordurile de liber schimb, studiile de impact trebuie să fie mult mai țintite, mai aprofundate. Care este impactul acelui acord de liber schimb asupra ocupării, asupra femeilor, asupra chestiunii de gen, Uh, dacă e să ne gândim la acordurile de liber schimb în domeniul agricol cu Africa, în care femeile reprezintă peste 90% din uh, lucrătorii agricoli și că nu există niciun fel de analiză pe chestiuni de gen pentru a ști care va fi impactul, e bine, asta pune probleme. Și Astăzi, dacă avem astfel de acorduri de liber schimb și acestea duc la comportamente nedurabile din punct de vedere social, din punct de vedere al mediului, e bine, aceste acorduri trebuie să fie, aceste informații trebuie să fie dezvăluite. Nu pentru a spune că suntem împotriva comerțului, ci tocmai pentru a spune că vrem un comerț durabil atât din punct de vedere social cât și din punct de vedere al mediului. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, aș dori să mulțumesc invitațiilor noștri pentru aceste contribuții. Eu mă exprim în olandeză, puteți spune căști. Vreau să vă mulțumesc pentru aceste contribuții, pentru că, da, sunt, e destul de remarcabil faptul că ați luat cuvântul aici în Parlament, constat că nu e pentru prima dată, deci nu pot decât să vă încurajez să continuați pe această cale. Uh, noi suntem cei care va trebui să menținem contactul și legătura cu cetățenii și dumneavoastră sunteți cei care vor trebui să mențineți contactul și legătura cu noi pentru a ne informa în continuare. Și pentru a mă referi la cele spuse de PET, de PIT, este foarte important ca cetățenii să fie implicați în elaborarea acestor acorduri uh, comerciale care au o influență imensă asupra vieților de zi cu zi. Deci nu se referă doar la activități comerciale. Și tocmai de aceea cetățenii trebuie să participe la aceste negocieri. Și eu chiar să știți că aș merge și mai departe. Haideți mai întâi să discutăm despre cadrul de negociere înainte de a începe să negociem vreun text oarecare. care pentru că trebuie să avem un mandat, un mandat clar din partea oamenilor, din partea poporului. Uitați-vă la CETA, nu? E un tratat care nu e transparent, uh, negocierile n-au fost clare și uitați-vă la rezultate. Foarte multe asociații din UE, uh, dar și din Canada, insistă să votăm împotriva CETA, pentru că nu au participat la negocieri. Mandatul nu a fost foarte clar, mandatul nu a fost la înălțimea așteptărilor cetățenilor. Mulțumesc. Thank you very much and now I give the floor to our colleague Buchner, please. Și acum domnul Buchner. Ich möchte noch mal den... Vă mulțumesc și eu aș vrea să vorbesc despre transparență reprezintă una dintre marile probleme la aceste um, tratate comerciale și nu este vorba aici doar despre TTIP, ci și despre TISA. Sunt multe elemente care nu ne sunt cunoscute și acestea pot să modifice foarte mult piața muncii din Europa. După cum s-a spus deja, aceste tratate modifică viața noastră de zi cu zi în Europa și mai contează democrația dacă noi nu avem posibilitatea de a decide asupra acestor elemente atât de importante? Simțim în Uniunea Europeană mulți o frustrare cu privire la UE și la instituțiile europene și aceasta are de-a face cu aceste probleme. În Germania, 320.000 de oameni au ieșit în străzi recent pentru a protesta împotriva CETA și TTIP. Responsabilii de la comisie au ignorat aceste evenimente complet și iată că astfel apare o frustrare generalizată. Apare o frustrare și noi trebuie să ținem cont de aceasta și e nevoie de mai multă transparență pentru a asigura un viitor. Mulțumesc, colegul Starbati. Da, das transparență zentrales Thema. Problema transparenței este o problemă centrală. Este interesant să ținem cont și de faptul că până acum niciun acord comercial nu a fost discutat atât de transparent cum se discută TTIP. Putem să descărcăm totul de pe internet. Acest lucru s-a făcut însă cam târziu. Până acum nu a existat transparență. În, celălalt, în discuția celorlalte tratate totul era confidențial, dar acum eu cred că ar trebui ca totul să fie deschis, să avem toate documentele. Nu trebuie să se închidă niște oameni într-o cameră. Asta este um, o naivitate. Ar trebui ca totul să fie transparent, nu ar trebui să fie nimic secret, pentru că oricum Ace- nu sunt lucruri noi. Toată lumea trebuie să știe despre ce este vorba. Pentru doamna Arena mai vreau să spun ceva. Evaluarea consecințelor trebuie să țină cont de multe elemente. Există unii care țin, care își doresc TTIP și atunci ei consideră că vom avea loc, mai multe locuri de muncă și va crește economia, iar criticii TTIP spun că nu, economia va scădea și va avea de suferit. Dar acestea sunt doar calcule și calcule, sunt calcule pe hârtie. Singurul lucru pe care îl știm clar este că comerțul internațional deschide frontierele și face uh, concurența mai intensă și o concurență mai intensă duce și la pierderi. Decisiv este ca toate țările să se deschidă în paralel cu uh, punerea la punct de mm, elemente suplimentare de protecție, ținând cont de faptul că atunci când cineva câștigă, altcineva pierde. Numai atunci când ne pliem cu politica noastră pe deschiderea piețelor, putem să fim printre câștigători. Helmut Scholz. Mulțumesc și ultimul vorbitor, Helmut Scholz. Ich greife den Gedanken auf, dass... Mulțumesc și eu sunt de acord. Trebuie să ne concentrăm asupra rolului comerțului la nivelul uh, economiilor de piață, economiei de piață din UE. Și adevărul este că situația economică a UE de acum este proastă și aici vorbim și despre transparență. Cum se face că tinerii că tinerii trebuie să ceară transparență de la statele membre. Este vorba despre TTIP, de exemplu, pentru că am vorbit despre asta, dar există acum și alte uh, mandate care se renegociază între Uniunea Europeană și alte state, unele vechi de 20 de ani, și care nu sunt transparente. Mandatul de negociere nu este transparent, deci practic noi nu știm care este obiectivul pentru care noi luptăm în renegocierea acestor mandate. Deci practic noi ne creăm niște condiții pentru viitor care sunt foarte diferite, dar nu ținem cont de dorințele și așteptările persoanelor care ar trebui să câștige de pe urma unui astfel de tratat. Deci, practic, este nevoie de transparență. Trebuie să se publice toate mandatele de negociere pentru tratatele internaționale. Acest lucru este necesar. Vă mulțumim! Siegfried. Uh, it was great hearing all of your opinions. Mulțumesc foarte mult. A fost foarte uh, bine că am ascultat opiniile dumneavoastră pe acest subiect și am înțeles, da, în ceea ce privește negocierile, TTIP-ul pare să fie un exemplu bun dacă e să ne uităm la celelalte acorduri comerciale, însă ceea ce a făcut Comisia în ultima vreme a fost într-adevăr să crească transparența TTIP, însă nu e suficient. Asta am vrut eu să spun. Da, putem spune că este unul dintre acordurile sau negocierile comerciale cele mai transparente comparativ cu ce? Comparativ cu Organizația Internațională pentru Drepturile de Proprietate, acolo transparența este uh, diferit organizată și eu ceea ce cer este să avem textul, textul negociat. Ceea ce se publică, Comisia publică, da, după anumite runde de negocieri, publică versiuni intermediare, însă noi nu reușim să aflăm decât uh, lucrurile asupra cărora au reușit să ajungă la un acord. Și asta nu e doar o problemă a, numai a Comisiei Europene, ci și uh, a omologilor americani. Ceea ce e păcat. E păcat pentru că, de fapt, risipim bani. Pentru că uh, durează aceste negocieri ani și ani de zile și se construiește neîncrederea cetățeanului. Uh, față de aceste texte. Așa că ar trebui să fim cinstiți unii cu alții și să spunem, uitați, dacă vrem să avem aceste acorduri comerciale, atunci haideți mai bine să dăm dovadă de deschidere și transparență încă de la bun început. Nu se poate altfel. Și, de asemenea, sunt de acord și cu cele spuse de doamna Arena, și anume că în acordurile comerciale nu trebuie să ne uităm doar la efectele din punct de vedere comercial, ci și asupra locurilor de muncă, calitatea acestora, asupra efectelor în materie de sănătate. Însă, din păcate, nu știu dacă se face acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru toate aceste reacții, vreau să vă spun o scurtă poveste legată de uh, rețeaua de tineri profesioniști din uh, Asia Pacific și Caraibe. Acum două zile, după ce, când am venit la Bruxelles, mi-am dat seama că sunt uh, unul din puținii europeni care arată ca mine, care lucrează la instituțiile europene. Se poate face mult mai mult pentru a îmbunătăți diversitatea și incluziunea și atunci am creat uh, o rețea proprie, astfel încât uh, să putem partaja impresii și idei cu tineri europeni. Am fost singura uh, rețea de tineri care a răspuns la solicitarea de consultări. Prin asta putem uh, promova incluziunea și putem ajuta, uh, practic, uh, legiuitorii. Noi suntem aici, suntem gata să ne angajăm și noi trei suntem doar exemple a ceea ce uh, Uh, tineri europeni și tinerii neeuropeni care au avut privilegiul să vină aici să studieze pot face. Atâta vreme cât aveți ușa deschisă, putem veni și putem vorbi. Mulțumesc! Ja, ganz herzlichen Dank und, uh... Mulțumim foarte mult! Vă asigur că ușile Parlamentului European, mai ales uh, la Comisia INTA, sunt întotdeauna deschise pentru că sunt ferm convins că uh, Parlamentul European, ca reprezentant al cetățenilor, trebuie să intre și în dialog cu cetățenii și, într-adevăr, trebuie să țină cont de ceea ce îi interesează, mai ales pe tineri, și să aducă aceste elemente în procesul politic. De exemplu, pro problema transparenței, mai ales atunci când este vorba despre acorduri și relații comerciale. Aceasta este o problemă de care nu se poate să nu mai ținem cont în ziua de astăzi. Trebuie să existe transparența aici în um, aici în Parlament. De exemplu, când eu am devenit președinte aici, uh, numai 13 uh, eurodeputați aveau acces la documentele TTIP și acum toți au acces, documentele au fost puse pe internet, acest lucru ne arată că Parlamentul reprezintă interesele cetățenilor și această situație va continua. Mă bucur foarte mult de tot ce ați spus, uh, de toate ideile pe care le-am auzit în legătură cu negocierile comerciale, cu comerțul echitabil și comerțul pe, pentru toți. Sper să rămânem în legătură, să continuăm aceste dezbateri și sper ca persoanele care au acest gen de atitudine să rămână printre noi pentru ca Europa să rămână un proiect pentru oameni și să nu ajungem într-o situație în care Europa um, nu va mai exista sau nu va mai putea să acționeze. Vă mulțumesc foarte mult! So, damit kommen wir zum Punkt 7 unserer Tagesordnung. Să trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Este vorba despre problema relațiilor cu Turcia, mai ales despre relația comercială bilaterală și despre revizuirea Uniunii Vamale cu Turcia. Am vorbit deja de mult despre acest subiect, inclusiv cu diverse, diverse părți interesate, și am hotărât uh, să scriem un raport din proprie inițiativă. Domnul Borelli este raportorul din partea noastră. Dumnealui ne-a pus la dispoziție un document de lucru și acesta va fi baza pentru discuțiile noastre. Cred că, dată fiind situația în care ne găsim, trebuie să ne gândim care sunt relațiile pe care vrem să le avem pe viitor cu Turcia. Astăzi am auzit că dialogul interparlamentar, interparlamentar dintre Parlamentul Turciei și Parlamentul European a fost întrerupt. Este un lucru de care trebuie să ținem cont și trebuie să vedem cum putem face pași constructivi. Avem mai mulți experți între noi, mai exact în număr de șase. Și aș vrea să vă rog să respectați timpul de vorbă de 5 minute alocat fiecărui expert, altfel nu vom reuși să terminăm la timp. Întâi vreau să dau cuvântul domnului Petit de la Copa Cojeca, director pentru comerț. 5 minute, vă rog. Domnule președinte, stimați eurodeputați, aș vrea să vă mulțumesc pentru că ne-ați acordat această oportunitate să discutăm astăzi despre modul în care putem îmbunătăți relațiile economice și comerciale cu Turcia. Îmi cer uh, scuze în numele secretarului general al organizației care ar fi trebuit să vină astăzi, dar este ocupat în altă parte. Uh, noi suntem o organizație care reprezintă vocea unită a 23.000 de mii de familii care lucrează în cele 28 de state membre. Aș vrea să spun de asemenea că am avut o colaborare de 20 de ani cu Camera de Agricultură a Turciei și cu Cooperativa cooperativele asociative ale Turciei. În ceea ce privește dreptul de relațiile comerciale, am uh, avut un acord în 1998, acum avem uh, un bilanț pozitiv de 2,5 miliarde de euro. Acest acord uh, comercial este bazat pe acces la piață asimetric și avem uh, fie duty free, fie taxe de 40%. Taxele impuse de Turcia sunt undeva la 42% pe produsele agricole și 10% pe produsele lactate. De aceea, introducerea unui capitol agricol în Uniunea Vamală ar reprezenta un șoc pentru anumite sectoare, în special cele din Turcia, și credem și ne gândim în special la sectorul uh, vită și lactate. Impactul asupra forțelor de muncă ar fi puternic uh, prin comparație cu beneficiul economic pe care l-ar putea reprezenta. Banca Mondială a estimat că acest uh, beneficiu economic ar fi la 200-300 de milioane de dolari. Deci impactul economic al uh, comerțului liber între Turcia și UE ar fi minim, având în ciuda faptului că acest acord reprezintă 10% din PIB-ul Turcia. Dincolo de barierele tarifare, introducerea acestui capil, capitol în Uniunea Vamală ar trebui să îmbunătățească acquis comunitar. Pentru că, dincolo de barierele tarifare, există și barierele netarifare și aici credem că este, acesta este un domeniu uriaș în care putem să ne extindem, mai ales în ceea ce privește problemele sanitare și fitosanitare, produsele de protecție a plantelor, uh, regulile de origine pentru uleiul de măsline, spre exemplu, ar trebui să fie îmbunătățite. Apoi, uh, recunoașterea recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății în ceea ce privește uh, febra s ar fi iarăși uh, extrem de importantă. Uh, reforma politicii agricole este la fel de importantă. Deocamdată avem uh, 25% din prețul de fermă, dar este foarte greu să primești notificări și din uh, anul 2000 nu s-a mai făcut nicio notificare. Există anumite sectoare din uh, Turcia, precum sectorul uh, zahărului, care poate beneficia și această problemă a deschiderii sectorului de zahăr ar reprezenta o provocare. Okay, is also uh, applying some export refund and you know that under Nairobi uh, Știți că există un acord la Nairobi, de la Nairobi, mă scuzați, și, uh, acesta, și trebuie să vedem cum uh, îl vom pune în aplicare. Deci, uh, cred că uh, aici avem trei piloni. Accesul la piață, unde sunt câteva provocări, cele mai importante fiind barierele non-tarifare și politica agricolă și cel mai bun mod de a trata cei trei piloni ar fi niște negocieri specifice și nu o integrare a agriculturii în uh, Uniunea Vamală. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat ocazia să vorbesc. Uh, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă și faptul că v-ați încadrat în timp. Și acum, doamna Weiler, din partea Eurotex. Mulțumesc, bună ziua tuturor și mulțumesc pentru șansa oferită de a lua cuvântul astăzi aici. Numele meu este Isabel Veller și sunt uh, manager la Eurotext. Eurotext este o asociație pentru uh, industria textilă și de îmbrăcăminte din Europa. Și aș începe cu câteva cifre. Noi reprezentăm 175.000 de companii care au ajuns la o cifră de afaceri de 169 de milioane de euro în 2015 și care angajează 1,7 milioane de lucrători. Industria europeană este compusă din IMM-uri care uh, au o gamă largă de uh, produse. Textile, textile uh, tehnice și așa mai departe. În 2015, exporturile uh, au ajuns la un nivel de 44,5 miliarde de euro peste tot în lume și exporturile noastre către Turcia sunt în valoare de 2,6 miliarde, ceea ce reprezintă 5,8% din comerțul nostru internațional înspre în afara Uniunii Europene. Comer balanța comercială cu uh, Turcia este negativă și s-a deteriorat cu 17% în ultimii 10 ani. Importurile din textile din Turcia înspre Uniunea Europeană reprezintă 14,2 miliarde în 2015, ceea ce înseamnă 44,5% din exporturile textile și de îmbrăcăminte de ale Turciei înspre întreaga lume. Și noi importăm îmbrăcăminte, pantaloni, tricouri, uh, haine în general pentru a mă întoarce la exporturi. Întreprinderile noastre se confruntă cu probleme în momentul în care Uh, fac comerț cu Turcia. Și până în prezent am identificat trei aspecte. Mai întâi, import, regimul la importuri, barierele netarifare și taxele suplimentare. Mai întâi, un uh, regim de monitorizare a importurilor a intrat în vigoare în 2010 și cere din partea exportatorilor să se înscrie în registrul de export. ERF și acest registru trebuie să fie aprobat de către Consulatul Turciei Uh, înainte de a putea face o singură operațiune comercială și valabil timp de un an de zile și se cer informații uh, extinse în ceea ce privește produ- producătorul în momentul în care se completează formularul, chiar dacă se face pe o bază voluntară. Mai mult decât atât, exportatorii trebuie să se înregistreze și la ITHIP, ce de fapt Asociația Exportatorilor de Textile și Îmbrăcăminte din Turcia și declar că întreprinderile europene nu prea își doresc să furnizeze informații comerciale sensibile față de o astfel de asociație de uh, comercială. Și registrul ERF este în continuare o sursă de plângeri din cauza procedurilor administrative foarte greoaie și din cauza faptului că întreprinderile care nu vin cu informații suficient de detaliate se vor confrunta ulterior cu dificultăți. Al doilea aspect, barierele netarifare. De asemenea, acestea au proceduri foarte greoaie de testare și au existat cazuri în care ni s-a dus la cunoștință că anumite containere au fost inspectate dublu, de două ori, pentru așa zise teste chimice și origine. E greu de înțeles ce anume se testează și cum anume niște teste pot dovedi originea unui produs. În orice caz, aceste teste uh, Uh, duc la întârzieri care sunt foarte costisitoare pentru întreprinderi și de multe ori întreprinderile au trebuit să plătească anumite garanții care nu sunt deloc proporționale comparativ cu valoarea bunurilor și în final aceste întreprinderi se confruntă cu dificultăți în momentul în care transportă, trimit anumite uh, mostre către Turcia. Apoi, în ceea ce privește măsurile de salvgardare. În 2011, autoritățile din Turcia au hotărât să aplice anumite uh, taxe vamale suplimentare pentru anumite produse și am ajuns la un nivel de 11% care a crescut până la 30%, depinde de fiecare țară. Din păcate, în 2012, autoritățile din Turcia au confirmat faptul că aceste uh, taxe vamale suplimentare nu vor mai fi aplicabile și pentru, țările, pentru produsele care vin din uh, regiunea pan-euromediterana. Dar, deși această uh, decizie a fost salutată de uh, toți partenerii noștri, e clar că i a dus și la anumită confuzie în ceea ce privește certificarea originii anumitor produse. Și asta duce nu numai o, o abordare discriminatorie, ci și, de asemenea, duce și la întârzieri și sancțiuni pentru întreprinderi. În concluzie, dați-mi voie să subliniez că noi, Eurotex, am cooperat întotdeauna cu omologii noștri din Turcia. Și de altfel, uh, filialele de acolo sunt membri și la noi. Și fac parte și din Asociația de Exportatori și Asociația de Producători. Și am încercat să discutăm diferitele aspecte și am încercat să vedem ce putem face pentru a rezolva problemele concret. Din păcate, e greu de obținut rezultate tangibile. Atât Euratex cât și membrii săi turci sunt de acord că anumite preferințe sunt acordate Turciei, dar acestea au fost uh, reevaluate în, noul, uh, în noua Uniune Vamală și noi trebuie să spunem că ar trebui să avem o discuție cu partenerii noștri din Turcia, să evaluăm această strategie a accesului la piață din partea Comisiei Europene pentru a vedea Uh, ce se va întâmpla față de acei participanți care nu vin din Uniunea Europeană și trebuie să cerem autorităților din Turcia să faciliteze importurile europene iar în acest sens, Euratex a cerut Direcției Generale 3 de a Comisiei Europene să se includă și Turcia ca și membru în grupul de evaluare pentru accesul la piață. Ideea fiind să îmbunătățim cooperarea și să ajungem la o ușurare relațiilor comerciale. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc Comisiei INTA pentru că ne-a oferit ocazia de a participa la acest schimb de păreri în ceea ce privește actualizarea relațiilor comerciale între UE și Turcia. Uh, ETUC reprezintă aproximativ 45 de milioane de lucrători în, din Europa, care țin de 9 confederații naționale, provenind din 29 uh, de țări europene. Avem uh, patru membri în uh, Turcia, unii dintre ei fiind mai apropiați de partidul de guvernare AKP, alții nu. În ceea ce privește relațiile comerciale, e evident că acordul VAMAL actual a devenit depășit și ar trebui actualizat și îmbunătățit, având în vedere uh, cele mai recente negocieri. Spre exemplu, în momentul de față nu există nimic legat de dezvoltarea durabilă sau de protecția mediului în această Uniune Vamală, ceea ce, în mod clar, trebuie să fie o problemă rezolvată. Uh, Uniunea Europeană trebuie să promoveze aceste valori într-un mod uh, consecvent uh, și în valorile comerciale. Nu putem ceda atunci când Turcia, care este o țară candidată, are atât de făcut pentru a respecta standardele, cum ar fi standardele minime OIM. Uh, a existat un, lucru, un grup de lucru în ceea ce privește capitolul 19, care s-a întâlnit de mai multe ori în 2013-2014 și după aceea nu s-a mai întâlnit deloc. Uh, includerea unui capitol de dezvoltare durabilă, care este menționat și în documentul de lucru al raportorului din 18 octombrie, ar putea fi uh, modelat după cel din acordul cu Corea. Avem și CETA, avem și de tip, deci am avut toate aceste discuții. Dar accentul asupra unor uh, drepturi fundamentale este necesar mai mult decât oricând, având în vedere puciul eșuat din Turcia. Uh, Confederația Internațională de Comerț și ETUC au condamnat puternic tentativa de puci. Eu am fost în uh, Turcia mai întâi uh, pe tema textile în 93, apoi am mai fost și în numele ETUC. Și am început să înțeleg Turcia și pot să înțeleg trauma care a fost creată de această tentativă de puci. Aceste încercări neconstituționale de a pune mâna pe putere și de a distruge democrația sunt inacceptabile. Am solicitat o anchetă independentă și trimiterea în judecată a celor uh, răspunzători. Bineînțeles, ancheta care se desfășoare cu respectarea legii, dar Ituc și Atuc și-au uh, exprimat îngrijorările față de uh, epurarea lansată de guvernul turc. Aproximativ 125.000 de civili, deci 125.000 de, de cetățeni, fie funcționari publici, uh, um, soldați, uh, polițiști, autorități locale, oameni de afaceri, profesori, chiar și deputați, au fost fie concediați, fie suspendați. 40.000 dintre ei au fost arestați și deținuți. Amnesty International vorbește despre tortură. În conformitate cu membrii noștri, atunci când sunt suspendați sau anchetați, 46.634 uh, de oameni au dreptul la șomaj, uh, care ar fi două treimi din, solar, din, din salariu. Dar cei care au fost concediați nu primesc niciun fel de bani. 80.000 de oameni și familiile lor au fost aruncați în stradă, practic. Uh, companiile private uh, se trezesc cu activele înghețate. Și acestea sunt uh, motive, se fac pentru motive arbitrare. Tentativa de puci nu poate fi folosită drept pretext pentru a eradica orice opoziție democratică. Rapoartele că guvernul se gândește la reintroducerea pedeței cu moartea ne pun pe gânduri. A existat o misiune comună ituc în octombrie și uh, ne-am uh, întâlnit uh, și cu reprezentanții celor patru sindicate și cu toții au pierdut sindicaliști care au fost acuzați că ar fi susținători ai PKK sau ai lui Gülen. Unii au fost chiar uh, arestați. Eu, chiar eu sunt pus sub uh, observație și sub ascultare. Am fost și 10 zile mai târziu am organizat un eveniment pentru tineri susținut de uh, comisie. Au venit doi polițiști, au arestat un coleg al nostru fără niciun fel de mandat pentru că participase la o demonstrație în 2014, deci în urmă cu 2 ani. Uh, starea de urgență a intrat în vigoare în iulie și contravine a, a, a trei uh, documente internaționale, acorduri internaționale semnate de a, uh, Turcia. Participanții din Turcia trebuie să respecte drepturile omului și democrația și să respecte statul de drept. De ce trebuie să se grăbească INTA cu um, actualizarea. Da, pot să termin. Trebuie să analizăm toate mijloacele și noi ca ETUC vom avea o poziție constructivă și sperăm să ne se alătură și companiile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum domnul Bardia Calidasi de la Asociația Turcă de Afaceri. Mulțumesc! domnule președinte. Eu fac parte din uh, Asociația Industrială, suntem uh, membri a coaliției B20, suntem, uh, lucrăm strâns cu EUCGC, Camera de Comerț Europeană în China, pentru că Interesele economice apărate de noi în uh, China fac parte din, uh, practic, uh, interesele europene, pentru că noi suntem integrați, dar nu pe deplin pe piața unică și tocmai de aceea suntem aici ca să discutăm despre modernizare. Reprezentăm aproximativ 55%, 60% din economia privată și 80% din exporturi și 85% din veniturile, din PIB, practic. Uh, avem foarte multe IMM-uri printre membrii noștri și companii deținute de cetățeni turci sau companii internaționale, majoritatea din țări UE. Uneori sunt uh, fie investiții pur europene, fie cooperări cu investitori locali. Noi facem parte, cum ziceam, uh, din Business Europe și aș dori să vă spun că ne aflăm într-un moment uh, dificil. Trebuie să mă schimb puțin discursul auzind antevorbitorii mari. Uh, cu siguranță comerțul a contribuit la civilizația noastră de la bun început. Dar acum trecem printr-o perioadă în care cele mai importante valori și obiective pe care le-am susținut în ultimii 15-20 de ani sunt puse sub semnul întrebării, având în vedere schimbările radicale din societatea noastră, fie din cauza politicii, fie din cauza noii uh, revoluții industriale și a economiei digitale. Uh, vedem problemele care fac parte, uh, care ar trebui să fie luate în calcul și îmi amintesc Când am venit prima oară la Parlamentul European, când se dezbătea Uniunea Vamală, era un moment în care exista pedepsa cu moartea în Turcia și mulți uh, vorbeau despre tortură, despre interzicerea altor limbi decât limba turcă și așa mai departe. Deci nu era o democrație. Între momentul respectiv, după intrarea în vigoare a Uniunii Vamale, am făcut progrese. Condiționalitatea UE a funcționat bine și am ajuns să îndeplinim toate criteriile de la Copenhaga. De atunci am avut suișuri și coborâșuri și acum nu suntem într-un moment de vârf în mod clar. Am fost uh, nu doar susținuți și unul dintre cei mai importanți activiști pentru statul de drept am fost eu, nu vreau să fiu modest. Trebuie, deci, să îmbunătățim Uniunea Vamală nu doar pentru o mai bună integrare economică a Turciei și pentru condiții mai bune de lucru în Turcia, inclusiv siguranța la locul de muncă sau condițiile de mediu, ci și pentru mm, statul de drept, fără de care nu putem vorbi despre afaceri, despre progresul societății sau despre progresul civilizației noastre. Noi suntem foarte bine integrați, îndeplinim uh, mai bine de 50 de criterii din achii și Există multe capitole de la liberalizarea bunurilor care sunt importante, e importantă pentru noi, dar există în continuare obstacole. Avem măsuri antidumping și antisubvenții dar cu siguranță propunerile ar fi bune pentru companiile noastre. În ceea ce privește agricultura, având în vedere un studiu al Băncii Mondiale, impactul va fi limitat, dar e bine să avem standarde europene, să devenim mai rezistenți și să avem standarde mai înalte și deja putem uh, uh face față acestei provocări, așa cum este cazul și cu achizițiile publice. Uh, și uh, există această legătură, legătură între finanțarea politică și achizițiile publice. Bineînțeles, vom respecta standarde mai înalte și asta ar fi bine pentru toate companiile europene, inclusiv cele care operează în Turcia, indiferent de originea lor. Trecând și la alte capitole, bineînțeles, politica de uh, comerț extern este dificilă și trebuie să implicăm mai bine Turcia în procesul de uh, luarea deciziilor. Un alt capitol interesant se referă la servicii. 70% din uh, economia turcă e reprezentată de servicii și este important ca sectorul serviciilor să fie actualizat datorită acestor modernizări. se vor face avansuri chiar și mici în cadrul juridic dacă alegem modelul zonei, europene, zonei economice europene. Dacă acordul adoptă modelul conform GATT, mediul nu va fi foarte bun, deci nu asta am preferat. O ultimă vorbă, domnule președinte. Este un progres în ceea ce privește relațiile UE-Turcia, dar înghețarea relațiilor a fost o parte din problemă și ar fi ilogic să facem acest pas. Haideți să încercăm să găsim o soluție care să fie uh, un acord mai bun. Mulțumesc. Aidin. Thank you, Chair. I would like to thank uh, the Doamna Haydn, mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc Comisiei INTA pentru că avem această ocazie astăzi. Confederația Companiilor din Turcia este o organizație antreprenorială independentă. Reprezentăm 24 de federații regionale și federații sectoriale din diverse domenii ale, din Turcia. Avem peste 40.000 de companii din întreaga Turcie și confederația noastră reprezintă cea mai uh, dinamică, cea mai mare asociație. Reprezintă o foarte mare... Face, face, suntem membru al unei organizații umbrelă din Europa care reprezintă 12 milioane de companii și 55 de milioane de angajați. Suntem principala organizație reprezentată de reprezentare a IMM-urilor din Turcia și considerăm că modernizarea Uniunii Vamale este extrem de importantă pentru a se crea un context mai cuprinzător. Pentru a se atinge acest obiectiv, structura adoptată de negociatori ar trebui să se ocupe de cele mai importante obstacole de care ne lovim în domeniul comerțului Acordul privind Uniunea Vamală din 1995 ne-a arătat că integrarea economică a Turciei cu Uniunea Europeană creează oportunități de creștere și pentru UE și pentru Turcia în domeniul IMM-urilor. Asta în primul rând pentru că a existat un acces la comerțul internațional și în al doilea rând pentru că s-a creat un teren de joc echitabil pentru IMM-uri și pentru Uh, concurenții mai mari de pe piață. În prezent, IMM-urile și companiile se lovesc de noi provocări datorită tehnologiilor digitale și modificărilor la nivelul comerțului internațional. A venit într-adevăr momentul să modificăm Uniunea Vamală pentru a ține cont de tendințele care există și pentru a um, îndepărta lacunele care există în cadrul Uniunii Vamale. Trebuie să avem o Uniune mai, comprinz, mai cuprinzătoare și mai eficientă pentru a obține avantaje cât mai mari pentru ambele părți, dorim ca reprezentanții să țină cont de nevoile specifice ale IMM-urilor printr-un capitol dedicat special IMM-urilor, în al doilea rând să creeze acces pentru IMM-uri la instrumentele de finanțare pentru ca să se țină cont de noile provocări create de această uniune nouă și, în al treilea rând, să existe un um, studiu de impact asupra IMM-urilor în legătură cu acest acord. Să nu uităm că pentru ca acordul să fie funcțional, trebuie să ținem cont de toate um, problemele care creează bariere netarifare, mai ales pentru IMM-uri. Productivitatea, inovațiile și creșterea IMM-urilor ne pot ajuta să ajungem la niște sinergii reale între Turcia și Uniunea Europeană. IMM-urile fac parte din comunitățile locale și dacă există o integrare a IMM-urilor uh, și societatea va resimți acest lucru, astfel că, per total, pe termen lung, va exista o abordare care să ducă la avantaje atât pentru Turcia cât și pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Tichin, ultima, dar nu în ultimul rând, de la Asociația Antreprenorilor Femei. Vă mulțumesc, mulțumim pentru invitație. Mă numesc Aslan Tekin, sunt reprezentantă Cagidaj, Asociația Femeilor Antreprenori din Turcia. Să vă povestesc câte ceva despre asociația noastră. Colegii mei au vorbit și despre Uniunea Vamală și voi vorbi și eu mai încolo. Căghinar s-a stabilit în 2002 cu 37 de membri fondatori. De atunci am ajuns la peste 300 de membri și avem um, o cifră de afaceri de 1 miliard de euro din diverse sectoare, textile, sănătate, comunicații, economie digitală, turism, chimie, relații, cu pub- relații publice, etc. Aceste sectoare sunt reprezentate foarte bine în rețeaua noastră de membri, iar um, viziunea noastră se bazează pe o, reprezentantă, o, o reprezentare corectă a femeilor în sfera economică, socială, etc., nu doar în Turcia, ci și în Uniunea Europeană. Suntem membri în European Women's Lobby, în Turconfet, în World Women's Association, uh, Lobbying Association, etc. Așadar, iată că avem o rețea la nivel internațional și european, conlucrăm cu femei antreprenor pentru a avea mai, acces mai bun la finanțare, la educație și la piețe. Împreună cu asociațiile cu care cooperăm în diverse state membre UE. Am venit aici pentru a discuta Uniunea Vamală dintr-o perspectivă care să pună accent pe importanța egalității de gen și importanța femeilor antreprenori. Pentru că acum, în cadrul Uniunii Vamale, sectoarele care n-au fost discutate și incluse sunt sectoarele în care sunt reprezentate femeile mai bine, nu doar în Turcia, ci și în Uniunea Europeană. Să ascultăm câteva cifre raportul um, e de procentajul de femei antreprenor a fost 4,5 în trecut, acum este 8%. Deci este o creștere, dar pe de altă parte în Europa 20, avem 29% uh, antreprenori femei, adică 11,6 milioane. Înseamnă foarte mult. Uh, iar până acum Uniunea Vamală nu a inclus cele mai importante sectoare pentru femeile antreprenori și acest lucru trebuie să fie discutat. 82% din antreprenorii femei lucrează în Turcia în serviciul de sectoare, 40% comerț și vânzări și 70% au micro-întreprinderi. Iată aici și legătura cu domeniul IMM-urilor. În Europa, femeile preferă tot sănătatea, asistența socială, serviciile, educația, etc. Deci, iată, practic, că există o suprapunere în domeniul de interes al femeilor antreprenor la nivel de Turcia și Europa. 8,1% din femeile din uh, Turcia lucrează. 41,7% din acestea lucrează în agricultură, 14,6% lucrează în industrie și 43,7% lucrează în sectorul de servicii. Deci tot ce discutăm astăzi în această audiere afectează toate femeile care lucrează în aceste sectoare. Să vedem cum stau lucrurile în Europa. Este important și aici să vorbim despre IMM-uri și despre importanța acestora în agenda de creștere a Uniunii Europene. La fel și la nivel de Turcia trebuie să discutăm nevoile IMM-urilor, așa că dorim ca această discuție să fie inclusă în revizuirea Uniunii Vamale. Discutăm cu domnul Borelli, avem parteneri buni, Uh, și așteptăm cu interes o Uniune Vamală modernizată care să includă vocea femeilor, femeile antreprenor și care să reprezinte nevoile agriculturii și sectorului servicii unde lucrează cele mai multe femei. Mulțumesc! Am să dau cuvântul uh, domnului raportor și domnului raportor din umbră, două, două minute fiecare. Mulțumesc! între momentul în care am înaintat raportul și reuniunea de astăzi uh, sau au avut loc foarte multe evenimente. Parlamentul a solicitat uh, o înghețare a negocierilor de aderare. Este clar un lucru uh, pe care nu putem să-l trecem cu vederea, pentru că facem și noi parte din Parlamentul European. Cred că, practic, documentul meu a fost consolidat și importanța lui a fost consolidată. Să nu pierdem din vedere contextul general însă. Am să vă prezint uh, tot ce mi-au spus părțile interesa- interesate. Cred că este important ca Comisia să prezinte proiectul de mandat Consiliului în decembrie uh, cunoscând tot ce a făcut Parlamentul săptămâna trecută. Sunt raportor, așa că voi reprezenta interesele Parlamentului. Este clar așadar că voi sprijini toate interesele pe care le avem, dar oricum este clar că avem nevoie de o poziție clară a Comisiei, este important să lucrăm, să conlucrăm. Domnul Schuster? Nu, îmi cer scuze, domnul Fellner. Mulțumesc foarte mult. I-aș fi cedat cuvântul domnului Schuster dacă aș fi avut posibilitatea. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Domnul Pobrix este raportorul nostru din umbră, nu este prezent dar deoarece eu sunt pe aceeași lungime de undă cu dumnealui, îmi vine foarte ușor să-i prezint punctul de vedere, care este și punctul meu de vedere. În primul rând, aș vrea să mulțumesc părților implicate care au venit astăzi și care și-au uh, prezentat punctul de vedere. Un lucru foarte important de care trebuie să ținem cont este uh, decizia de săptămâna trecută a Parlamentului European care de a îngheța uh, um, negocierile de aderare și mai ales trebuie să ținem cont de faptul că această decizie nu înseamnă că trebuie să nu mai existe uh, negocieri comerciale. Ba chiar putem să folosim aceste negocieri comerciale uh, ca un avantaj pentru noi. Poate că suntem supărați pe partenerii noștri, dar asta nu înseamnă să închidem toate ușile. Putem să vorbim despre condiționalitate, uh, putem să vorbim despre valorile și standardele pe care treb- Turcia trebuie să le respecte pentru a îmbunătăți relațiile. Vrem să se modernizeze Uniunea Vamală pentru că aceasta este învechită, mai ales din cauza faptului că nu are un mecanism de rezolvare a disputelor. Am văzut de mai multe ori că uh, regulile Uniunii Vamale nu sunt întotdeauna respectate și trebuie să existe un mecanism de soluționare a disputelor pentru acest gen de situații. De asemenea, ar trebui să se extindă domeniul de aplicare cu aceste zone despre care s-a vorbit, agricultură, servicii, dezvoltare durabilă, uh, protecția investițiilor, care, uh, după cum spuneam, este un element crucial, mai ales în lumina evenimentelor recente dar este important și să ne dăm seama mai ales că uh, nu putem să ne concentrăm doar asupra avantajelor pentru Uniunea Europeană, pentru că există o simetrie în aceste negocieri și um, există o asimetrie în aceste negocieri și deși sunt european, trebuie să spun că aceasta este incorrectă, pentru că noi trebuie să ne asigurăm că partenerii noștri um, au un dezavantaj. Uh, Știu că nu mai am timp, așa că vreau doar să subliniez ideea că actuala relație între Uniunea Europeană și Turcia s-a deteriorat, motiv pentru care este important să găsim uh, metode de a discuta și de a evalua nevoile pentru a se ajunge la un consens bazat pe interese comune. Asta trebuie să facem, motiv pentru care revizuirea Uniunii Vamale pică într-un moment foarte bun. Domnul Schuster, într-adevăr, nici raportorul nostru din umbră nu este prezent, așa că am să vorbesc eu în numele dumnealui. Dragi colegi, în primul rând mulțumesc um, vorbitorilor pentru contribuția foarte utilă. Vom folosi aceste contribuții pentru îmbunătățirea relațiilor comerciale cu Ankara și pentru modernizarea unui instrument învechit. Vă amintesc că săptămâna trecută, cu majoritate vastă, am aprobat o rezoluție pentru înghețarea negocierilor de aderare cu Turcia. Poziția noastră, deși nu este um, o, o obligatorie, reprezintă un semnal politic pe, puternic pe care îl transmitem unui partener care de mult vrea să fie uh, partener în comunitatea noastră, dar comunitatea noastră se bazează pe niște valori pe care trebuie să le respecte. Cu toate acestea, rezoluția a subliniat și relevanța strategică a relațiilor economice dintre Turcia și Uniunea Europeană pentru ambele părți și importanța consolidării Uniunii Vamale. Cred că ar trebui să considerăm că modernizarea Uniunii Vamale reprezintă un instrument puternic prin care ne putem impune în relațiile cu Turcia ă, și cu ajutorul căruia ne putem asigura că nu cetățenii vor ajunge să plătească prețul cel mai mare. Aș vrea să mă asigur că se face tot ce se poate pentru a se asigura um, cele mai bune standarde de lucru în Turcia. Conform um, unui studiu cu privire la e impactul economic cumulat al acordurilor viitoare, Turcia poate să uh, contribuie cu 3,1% la importurile um, ag- uh, agroalimentare în Europa, putând să reprezinte și o, uh, o țintă de export cu 2,9% pe viitor, mai ales în domeniul cărnii de oaie și de vită. poate negocia acces bilateral la piață pentru fiecare produs pentru a se trece peste obstacolul anumitor sensibilități pentru anumite um, produse. Și aș vrea ca Copa Cochega să ne ajute în acest sens. Mulțumesc, domnul Starbati. O observație în ceea ce privește partea economică. Sunt de acord cu domnul Fellner și domnul Schuster. Uh, Uniunea Vamală trebuie modernizată, este învechită pentru ambele părți, acest lucru este adevărat și este o situație îngrozitoare, toată lumea este de acord. În al doilea rând, mai ales Turcia are nevoie să-și consolideze relațiile cu Uniunea Europeană. Noi suntem o piață foarte mare pentru Turcia, cred că cea mai mare piață la care are acces Turcia și Turcia tocmai se transformă dintr-un exportator de materii prime într-un exportator de produse finite. Deci, practic, tocmai se transformă într-o țară modernă, iar Turcia nu va putea să treacă de acest prag fără ajutorul și fără schimbul cu Uniunea Europeană acesta este cel mai important instrument pe care îl avem. Și în al treilea rând vreau să vorbesc despre mediul politic. Ce considerăm cu toții uh, inteligent din punct de vedere economic este totuși foarte controversat din punct de vedere politic. Problema este că avem de-a face cu un regim care se îndepărtează de valorile noastre de exemplu, nu mai există o relație interparlamentară și acest lucru ne arată că, Turcia, că în Turcia au apărut conflicte și atunci dacă noi continuăm să negociem ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, practic cedăm. Sunt lucruri pe care le-am, avut, le-am auzit deja în acest Parlament. Din acest motiv, uh, vreau să mă adresez reprezentanților din Turcia și să le spun că aș vrea să facă tot ce pot pentru a asigura o situație în țara lor care să ne permită să luăm și măsurile um, inteligente din punct de vedere economic, pentru că dacă economia se bate cap în cap cu politica, nu e bine. Mulțumesc, mai Șacă. Um, mulțumesc, domnule președinte. Apreciez ocazia oferită de a vorbi despre actualizarea Uniunii Vamale cu Turcia și am avut un schimb de opinii foarte interesant cu Comisia acum ceva vreme și e bine să avem impresii și din partea factorilor interesați, însă poate ne grăbim pentru că ne presează timpul, așa că ar fi fost bine poate data viitoare să prevedem mai mult timp la dispoziție pentru astfel de dezbatere. În orice caz, salut faptul că avem o delegație din partea comisiei noastre care în decembrie în principiu ar trebui să meargă în Turcia pentru a discuta cu factorii interesați la fața locului și așa cum au spus și ceilalți colegi care au luat cuvântul până în prezent, relațiile noastre bazate pe comerț trebuie să ne corespundă și cu criteriul de modernitate, ceva esențial. Și așa cum a spus și domnul raportor, în vremurile pe care le cunoaștem acum, e destul de greu să nu ții seama și de context. Așa că trebuie să vedem în ce context ne dorim să upgradăm acest uh, cod vamal, Uniunea, această Uniune Vamală, pentru că știți că recent s-a luat decizia de a îngheța negocierile de aderare ale Turciei la Uniunea Europeană. Și atunci răspunsurile primite au fost uh, foarte diferite. S-a spus că sunt voci populiste și că uh, Parlamentul nu are nimic uh, de a face cu o instituție legitimă, e clar că astfel de afirmații nu pot permite niște relații senine. Nu uitați că în materie de chestiuni comerciale noi avem uh, capacitatea de colegiuitor. Acum, situația în Turcia mă îngrijorează în momentul de față, însă eu cred că trebuie să menținem contactul direct și indirect și trebuie să continuăm munca noastră la INTA pentru că e clar, o cooperarea pe acest subiect, Uniunea Vamală, nu se poate face de pe zi pe alta. Și în acest sens trebuie să știm ce anume își doresc oamenii din perspectiva omologilor turci. Dar să vedem și ce fel de voință politică există pentru a se lansa într-un astfel de exercițiu. Așa că vă am speranța că vom avea ocazia să continuăm și în Turcia la fața locului această conversație. Cu siguranță vom face acest lucru, spune domnul președinte. Domnul Șolțe, da, mulțumesc, multe lucruri au fost spuse deja de colegi, așa că eu voi fi foarte succint. Sunt de acord, uh, trebuie să ținem seama și de context, context mai ales politic. Și clar că e nevoie de o modernizare a Uniunii Vamale, uh, pentru că asta e absolut necesar din punct de vedere economic. N-ar fi de înțeles care ar fi argumentele contra, dar ați vorbit și de voința politică. Și trebuie să înțelegem ce înseamnă comerțul pentru cetățeni. Ce înseamnă aceste relații comerciale? Pentru că trebuie să înțelegem în ce fel trebuie să, moderniz- să le modernizăm. Și știți că a existat o rezoluție a Parlamentului European adoptată săptămâna trecută și care demonstrează foarte clar, cu mare majoritate, că suntem uniți și încercăm să profităm de această șansă care, în ciuda faptului că acum există o înghețare a relațiilor parlamentare între Parlamentul European și Parlamentul din Turcia, care totuși reprezintă o demonstrație a faptului că situația este complicată și că avem dificultăți în dialogul nostru cu omologii noștri pe aceste subiecte. Și uitați, avem aici factori interesați din domeniul economic care ne spun cum se dorește transmiterea unui mesaj, anume că acest context politic pentru modernizare trebuie să fie fructificat. Domnul Buchner, sunt de acord cu antevorbitorii noi, mai ales cu domnii Schulz și Sabati. Ce am scris în um, hotărârea noastră de săptămâna trecută, eu interpretez altfel. Noi am spus că comerțul este important, uh, dar nu a zis nimeni că ar trebui să fie mai intens de acum înainte ci ar trebui pur și simplu să se țină cont de el atunci când se vorbește despre problemele din Turcia. Sau, ca să mă exprim mai direct, direct știți uh, că armata din Turcia a bombardat cel puțin trei cartiere în care locuiau oameni și existau și monumente UNESCO uh, există um, victime, există închisori pentru femei în care se practică tortura și atunci vă întreb noi, ar trebui să ajutăm acești oameni în ceea ce fac ei, ar trebui să ajutăm regimul, ar trebui să avem un comerț mai intens prin care ajutăm regimul, practic, domnul Fran. Asist la o dezbatere total surrealistă și decalată față de realitate. Nu uitați că săptămâna trecută s-a votat înghețarea procesului de negociere cu Turcia și constat că astăzi Uniunea Vamală în continuare își dorește o integrare a procesului de aderare a Turciei la UE. Și pe raport eu consider că e un raport foarte binevoitor față de interesele Turciei. Și poziția mea este foarte clară. Așa cum s-a făcut în momentul în care s-a înghețat procesul de aderare, în același fel îmi doresc să se pună capăt acestui proces al Uniunii Vamale. Și declar acest lucru, de ce? Pentru că agricultura europeană nu se descurcă prea bine, și că deja suntem victime ale embargoului rusesc și o astfel de uniune vamală UE-Turcia ar fi o amenințare suplimentară față de agricultura europeană. Ori noi astăzi, o Uniune Vamală cu Turcia ar însemna că agricultura este amenințată în mod direct pe subiecte foarte importante, carnea de vită, laptele și așa mai departe. Și într-o țară în care costurile de producție sunt cu jumătate mai ieftine decât uh, costurile de producție ale fermierilor europeni, ar fi o sinucidere un astfel de acord. Mulțumesc și acum colegul Mavrides. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. M-aș referi la două puncte. Mai întâi, și m-aș referi, m-aș adresa mai degrabă raportorului. Au fost foarte multe rapoarte în ultimele săptămâni referitor la refugiați și la munca la copii, copii care muncesc acolo și sunt copii migranți și au de suferit. Și m-aș mai referi și la rezoluția pe care am avut-o noi săptămâna trecută. Evident, aceasta poate fi interpretată, poate face obiectul unor interpretări. Acum, în ceea ce privește viitorul, acum, noi am hotărât să transmitem un mesaj politic către Turcia. Nu văd care e problema. Să înghețăm anumite capitole care nu sunt oficial suspendate în procesul de negociere pentru aderare. Cu acestea fiind spuse, ca și colegii mei, eu aș spune că o astfel de înghețare a doar a câteva capitole ar transmite un mesaj clar, și anume că justificarea pentru înghețare a fost felul în care, în mod absolut nedemocratic, se comportă regimul Erdogan. Și dacă asta va continua, cred că nu vom mai avea o altă posibilitate decât să punem capăt acestor relații și din punct de vedere comercial. Nu ales. Yes, thank you very much. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu, din partea Comisiei Europene, mi-aș limita intervenția doar la acele chestiuni referitor la Uniunea Vamală și felul în care aceasta funcționează. Ca urmare a lansării pregătirilor pentru negocieri, pentru Uniunea Vamală și modernizarea acestea ce au avut loc în 2015, E bine, atât noi cât și partea omologă, omologă din Turcia am avut câteva schimburi de opinii pentru a vedea cum putem începe negocierile pe acest subiect. Evident, asta înseamnă, din punctul nostru de vedere, realizarea unui studiu de impact și acest studiu de impact a demonstrat în mod clar că această Uniune Vamală și modernizarea sa ar fi ceva în beneficiul atât a Uniunii Europene cât și al Turciei pentru că va moderniza relațiile bilaterale, comerciale între cele două părți. Și de altfel, mulți factori interesați au dat niște exemple foarte clare în ceea ce privește neajunsurile uh, Uniunii Vamale actuale, a relațiilor comerciale actuale. Și studiul de impact demonstrează de asemenea că aceste beneficii cuprind toate sectoarele ce au fost uh, examinate, agricultură, așa cum au spus adinaur și factorii interesați, în momentul de față există o relație asimetrică în avantajul UE și e nevoie de o liberalizare aici. Și studiul de impact, de asemenea, a acoperit și o alte aspecte ce au fost, au fost subliniate de factori interesați în această după-amiază și care ar fi important de modernizat pe viitor. Mă gândesc, mai, spre exemplu, la relația dintre comerț și dezvoltare durabilă, ceea ce ar însemna că în acordurile și regulamentele noastre, prevederile bilaterale, trebuie introduse anumite prevederi referitor la drepturi sociale, drepturi de mediu și, după cum s-a subliniat, există și nevoia de a include prevederi referitor la IMM-uri alt aspect important și pentru noi. Acum, propunerile Comisiei referitor la modernizarea Uniunii Vamale și felul în care negociem, așa cum au fost ele anunțate în comunicarea din 2016 referitor la politicile pe extindere, pe care le-ați primit de altfel acum câteva săptămâni, este în curs de desfășurare și în curs de finalizare. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum este momentul să reacționeze experții. One minute, if they wish. Yeah, please. Thank you, President. Câte un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Ați vorbit despre studiul de impact în ceea ce privește comerțul și agricultura, special cel legat de Turcia, și vă reamintesc că noi vrem o abordare de comerț liber și am vrea să ah, vă spunem că acest studiu nu este neapărat uh, relevant uh, pentru că uh, subiectul uleiului de măsline, spre exemplu, sau a fructelor și legumelor nu este tratat așa cum trebuie. De asemenea, sunt subiecte sanitare și fitosanitare care nu sunt luate în calcul din motive complexe, dar asta tot nu înseamnă că sunt luate în calcul și tocmai de aceea nu credeam că este cel mai bun studiu pentru a analiza impactul comercial între UE și Turcia. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să vă mulțumesc uh, tuturor experților, să mulțumesc pentru această discuție și următorul schimb de vederi se va baza pe proiectul de raport și va avea loc pe 22 ianuarie. Acesta este ultimul punct uh, pentru audiera publică a reuniunii noastre INTA și imediat, după o pauză de un minut, vom începe cu reuniunea coordonatorilor, care este o reuniune cu ușile închise.